Mes chers collègues, bonjour! Bună dimineața, dragi colegi! Y a pas de marteau ici. Mes chers collègues, nous allons commencer. Începem, dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Allez, prenez place. Les advisors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 Allez, nous allons commencer. Începem. Proiectul de ordine de zi poate fi adoptat dacă nu sunt obiecții. Zet êtes trop bruyant. Dar să știți că sunteți prea gălăgioși. Ça y est, on peut commencer sérieusement là Très bien. Deci chiar putem începe. Bun, proiectul de ordine de zi poate fi adoptat dacă nu sunt obiecții. Comunicări ale președintelui. În documentele dumneavoastră puteți găsi deciziile pe care le-au luat coordonatorii la ședința din 18 iulie Acestea v-au fost distribuite și pot fi găsite și pe intranet. Suntem acum ceva mai ecologici, deci ne folosim mai mult de uh, informatică. Puteți să găsiți deci aceste documente în format electronic pe intranet, pe site-ul e-committee. Prin urmare, dacă nimeni nu are obiecții, aceste uh, documente se consideră adoptate de către comisia noastră. Alte comunicări ale președintelui. În ceea ce privește Directiva Parlamentului și Consiliului de modificare a Directivei 2008-96 privind gestionarea și securitatea infrastructurilor, raportul doamnei Ayuto. În uh, documente găsiți textul directivei privind gestionarea securității infrastructurii rutiere – Votul în Comisia TRAN a avut loc pe data de 10 ianuarie, anul curent, în urma mandatului încredințat uh, de către Comisia TRAN, doamna raportor Aiuto a primit uh, mandatul de a negocia textul cu Consiliul și Comisia, așadar acum se poate confirma acordul interinstituțional provizoriu prin votul dat în 4 martie. De atunci încoace, jurislingviștii au finalizat textul și s-a realizat și un corigendum, care, o, o erată care reflectă toate modificările de ordin lingvistic care au fost aduse textului, care sunt minore și strict de ordin tehnic. Însă noutatea este aceea că, întrucât doamna Aiuto cu alte cuvinte, raportoarea noastră nu a fost realeasă, atunci exercițiul acesta de rectificare a textului potrivit practicii curente în situații similare este următoarea. Propun să ad- considerăm adoptate aceste modificări, de da, asta dacă nu aveți dumneavoastră obiecții și dacă uh, se poate, vă rugăm să transmiteți eventualele modificări pe care doriți să le faceți către secretariat până la sfârșitul acestei zile. Avem și invitați în sală. Le urez bun venit studenților de la Universitatea de Științe Aplicate din Vestfalia, Vestfalia invitați de unul dintre colegii noștri. Bun venit în Comisia pentru Transporturi ascultați cu multă atenție pentru că avem de față președinția finlandeză reprezentată de o femeie ministru al uh, turismului și al transporturilor respectiv. Deci iată că putem avea în Europa femei în funcții cheie. În orice caz, cred că merită să-i aplaudăm pe studenții noștri ca să le urăm bun venit. Et nous allons tout de suite commencer. Și începem fără întârziere dând cuvântul reprezentantelor uh, președinției Consiliului Uniunii Europene, îmi face o deosebită plăcere să o invit pe doamna Sana Marin, care este ministru al transporturilor și telecomunicațiilor, și doamnei Cadri Culmini, ministru al uh, economiei în Finlanda. Bun venit! Mult succes în uh, președinție După cum știți, președinția finlandeză are o mulțime de priorități. A fost o săptămână de plen încărcată și pentru dumneavoastră. Iată că vom avea ocazia să vorbim despre o serie întreagă de chestiuni mai în detaliu cu dumneavoastră pentru a vedea care sunt prioritățile dumneavoastră și mă bucur foarte mult că suntem aici un trio de femei la prezidiu. Pentru că vrem să arătăm că sectorul nu este rezervat doar domnilor, îmi pare foarte rău, a trebuit să spun asta, dar obiectivele, mai ales în ce privește politica privind transporturile, sunt foarte mari. Provocările, de asemenea, sunt foarte mari. Transporturile reprezintă 30% din emitenții de gaze cu efect de seră. Toată lumea ne vorbește de schimbările climatice, însă acesta e singurul sector în care nu se reușește deloc reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din 1990. Deci, cred că e momentul ca și acest sector să-și asume provocarea aceasta foarte mare. Mai este o provocare, aceea a incluziunii sociale, și a dumpingului social. Aceasta, din urmă, este o problemă care dă naștere la rândul său la alte probleme. Dumneavoastră însă sunteți un pic înaintea restului Europei în această problemă. Și ultimul lucru pe care voiam să-l menționez și care este foarte important este că trebuie să deschidem sectorul și altor idei interesante, mă refer în special la sectorul maritim și la sectorul aviației. O să fiu foarte dură, să știți, vă dau doar 10 minute la dispoziție fiecăreia, după care coordonatorii vor avea câte două minute pentru a adresa întrebări și vom lăsa apoi uh, doamnelor ministru timp suficient pentru a răspunde. Bun venit încă o dată, bun venit în Comisia pentru Transporturi și Vă dau cuvântul, doamnă ministru al transporturilor. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele amabile. Este o foarte mare plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a discuta despre toate aceste probleme. E plăcerea mea. Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, este o deosebită plăcere să fiu astăzi de față cu dumneavoastră pentru a discuta despre prioritățile președinției finlandeze a Consiliului. Europenii își îndreaptă privirile către Uniunea Europeană pentru a produce aceasta rezultate concrete și pozitive, însă pentru a le realiza trebuie să colaborăm îndeaproape. Uniunea Europeană se confruntă cu provocări majore – avem nevoie de măsuri practice și substanțiale pentru a aborda atât schimbările climatice, cât și pentru a ne pregăti pentru ele. De asemenea, trebuie să folosim la maximum posibilitățile pe care ni le oferă transformarea digitală. Schimbarea necesită dedicație, pasiune și îndrăzneală. Accentul trebuie pus pe cetățean. Care este rolul pe care trebuie să-l jucăm? trebuie să facem schimbarea posibilă prin folosirea unor idei noi și trebuie să răspundem provocărilor majore cu care se confruntă Uniunea Europeană și, a și trebuie să răspundem așteptărilor cetățenilor noștri. Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare ceea ce a convenit și pentru asta trebuie să dea dovadă de curaj. Ne vom concentra pe câteva elemente cheie în agenda noastră strategică. Vom dori să creăm uh, prosperitate și bună, bunăstare care să fie sustenabilă din punct de vedere economic, dar și ecologic. Obiectivul nostru este o Uniune Europeană durabilă, puternică și uh, inteligentă. Trebuie să profităm la maximum de digitalizare și de noile tehnologii. Noi am identificat patru domenii strategice cheie. Serviciile în materie de transport, transporturi, transporturi uh, uh, fără emisii de dioxid de carbon și economia datelor, printre altele. Pentru asta vrem să susținem creșterea durabilă în Uniunea Europeană. O reducere semnificativă și rapidă a emisiilor în sectorul transporturilor este necesară pentru a atinge țintele de climă de la nivelul Uniunii Europene. Conectivitate bună uh, și date corecte reprezintă factorii cheie pentru a permite servicii uh, prietenoase cu mediul și rentabile. În acest sens, uh, domeniul transporturilor și al comunicațiilor are pentru noi, este însoțit pentru noi de următorul, următorul slogan Uh, conectivitate inteligentă pentru creștere durabilă. Acesta reflectă nu doar uh, unitatea pentru a susține serviciile în materie de transporturi și comunicații în era digitală, ci și faptul că pe viitor va trebui să dezvoltăm rețelele existente. Transporturile și comunicațiile în Uniunea Europeană trebuie să fie uh, reprezentate de politici inteligente și durabile. Europa are nevoie de servicii de transporturi funcționale, ușor funcționale și interoperabile. O, uh, un cadru mai amplu și mai divers pentru serviciile de transporturi va oferi posibilități semnificative pentru creștere durabilă și competitivitate în Europa. Automatizarea reprezintă unul dintre principalele instrumente pentru a susține creșterea durabilă și competitivitatea în Europa. În ce privește transporturile, Automatizarea poate îmbunătăți siguranța și eficiența și poate soluționa problemele legate de mediu și climă. Datele trebuie să fie uh, principalul combustibil care alimentează sistemul european de transporturi, în așa fel încât acesta să fie durabil. Sectorul transporturilor este unul dintre primele sectoare în care o mai bună utilizare a datelor poate fi valorificată pentru a produce rezultate concrete, de exemplu, uh, Mobility as a Service, mobilitatea ca serviciu și vehiculele autonome uh, sunt în curs de a fi dezvoltate din ce în ce mai rapid. Datele vor permite uh, servicii de transporturi mai centrate pe utilizatori, mai rentabile și mai prietenoase cu mediul. Pentru a dezvolta serviciile digitale și automatizarea, trebuie să creștem accesul la date, interoperabilitatea acestora și să îmbunătățim calitatea și prelucrarea lor. Ținând seama de acest lucru, una dintre prioritățile cheie ale președinției finlandeze o reprezintă leadership-ul global al Uniunii Europene în materie de acțiune climatică. Putem face ca Uniunea Europeană să fie cea mai uh, competitivă și inclusivă economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon din lume. Finlanda își propune să promoveze emisii ambi- o ținte ambițioasă de reducere a emisiilor în toate modurile de transport. Transporturile sunt unul dintre sectoarele în care reducerea emisiilor în mod rentabil se poate realiza. Posibilitatea digitalizării și automatizării în ceea ce privește reducerea emisiilor trebuie de asemenea exploatată la maximum. Tranziția de la o economie bazată pe combustibili fosili la una de emisii cu emisii scăzute de dioxid de carbon se poate realiza uh, iar uh, această problemă va fi ridicată în discuție la reuniunea Consiliului de Transporturi din uh, septembrie. Președinția finlandeză este angajată să continue activitatea în dosarele legislative rămase pendinte. În domeniul uh, <clears throat> transporturilor terestre vom continua să ne concentrăm pe drepturile pasagerilor și pe eurovinietă în scopul de a adopta o abordare generală suntem gata să deschidem negocierile pe marginea, celui, uh, uh, pe marginea pinolului social și de piață din cadrul primului pachet privind mobilitatea și uh, asta când veți conveni să asupra unui mandat de negociere. În ceea ce privește rețelele și problemele intermodale, vom continua să lucrăm la o propunere pentru TNT în scopul de a ajunge la o abordare generală, la un acord privind o abordare generală. Dacă timpul ne va permite, vom fi gata să deschidem negocierile cu dumneavoastră. Privind propunerea referitoare la uh, Uh, EFTI, uh, de asemenea, în ceea ce privește informația în materie de transporturi, uh, informațiile electronice privind transporturile de marfă, ne propunem de asemenea să încheiem discuțiile cu dumneavoastră. În domeniul aviației, vrem să facilităm semnarea și încheierea unui acord cu țările terțe, dar întrucât propunerea Uh, a fost discutată în uh, Consiliu acum patru ani, uh, trebuie, credem noi, să ne apropiem de finalul acestei dezbateri. A început să fie discutat acum patru ani. În ceea ce privește transporturile maritime, vom coordona pozițiile Uniunii Europene în cadrul reuniunilor organizației, ceea ce privește organizațiile, Organizația Intermaritimă Internațională, de asemenea vom conlucra pentru a întări rolul global al Uniunii Europene în ce privește automatizarea, digitalizarea și durabilitatea. Vom organiza conferințe ale părților interesate împreună cu Comisia, zilele transportului digital va, vor oferi Uniunii Europene un punct de vedere privind soluțiile digitale pentru transporturi și mobilitate. Contribuția la un ritm mai accelerat al reformei pentru cerul unic european uh, va presupune organizarea conferinței de nivel înalt privind viitorul cerului unic european, așa cum ne-o propunem. Conferința de nivel înalt privind economia datelor va fi de asemenea organizată pentru a continua dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene în ce privește economia datelor. Pe 20 septembrie, Consiliul Transporturilor va fi organizat la Bruxelles pentru a discuta despre aspectele privind transporturile ale eh, viziunii pe termen lung, viziunii strategice pe termen lung a Uniunii Europene pentru o economie neutră din punct de vedere climatic. Al doilea Consiliu pentru Transporturi va avea loc pe 3 decembrie 2019 la Bruxelles dacă mi-aduc aminte corect, parcă 3 sau 2 decembrie. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, problemele legate de transporturi sunt în permanență în atenția publică, oferindu-ne orientări clare în legătură cu măsura importantă în care transport, politica în materie de transporturi uh, afectează viața de zi cu zi a europenilor. Faptul că avem uh, un standard ridicat ne va determina să lucrăm încă și mai eficient și să luăm măsuri decisive pentru a ne atinge obiectivele comune. Și v-am prezentat acum o lungă listă de probleme, tocmai de aceea avem multe de făcut și cel puțin eu sunt gata să-mi asum această sarcină. Cât privește colaborarea noastră cu dumneavoastră, ea va juca un rol important în abordarea problemelor care sunt acum în dezbatere. Sunt foarte interesată să văd care sunt punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu modul în care Parlamentul și Consiliul ar putea să colaboreze pentru a aborda împreună provocările care ne stau în față. Cum spuneam, cred că principalele noastre provocări sunt nevoia de a digitaliza sectorul transporturilor și de a-l face neutru din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Chitos! voyez, quand on dit 10 minutes, 10 minutes. Bravo. Ați când spunem 10 minute, 10 minute sunt. Vă mulțumim mult pentru această agenda deja încărcată pe care ne-a prezentat-o ministra transportului. Ați spus că a venit vremea să trecem la schimbare. Nu mai avem vreme de bla bla, trebuie să și acționăm și ne-ați întrebat dacă Comisia pentru Transporturi este pregătită. Cred că și membrii noștri noi sunt hotărâți și mobilizați, toată lumea e gata pentru că am înțeles uh, care sunt principalele mize și, în primul rând, uh, ați reamintit și dumneavoastră schimbările climatice. Dau acum cuvântul colegii dumneavoastră, Ministrul Turismului. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, Ms. Chairman, Mulțumesc, uh, stimați uh, eurodeputați, îmi face o plăcere deosebită să mă aflu aici, la Parlamentul European astăzi. Eu sper că ne vom vedea des pe perioada președinției finlandeze și după aceea și aștept cu interes să lucrăm împreună și să ne intensificăm colaborarea pentru competitivitatea europeană. Mă bucur să am această ocazie astăzi să discut cu dumneavoastră președinția um, finlandeză și prioritățile sale. În Finlanda are o serie de uh, obiective ambițioase pentru Europeană uh, și și um, se încadrează în obiectivele noastre legate la, de o economie neutră din punct de vedere al climei. Noi vrem să avem o viziune comună cu privire la noua um, agenda pentru creșterea Uniunii Europene. Președinția um, Finlanda consideră că elementele cheie pentru creștere durabilă includ uh, tranziția către o economie neutră din punct de vedere al climei, o piață unică eficientă, um, politică industrială modernă condusă de economia digitală cu un accent puternic pe cercetare și pe inovare, o politică comercială activă um, care să ducă la competitivitate și noi competențe și învățare continuă. E nevoie de eforturi comune pentru a transforma aceste obiective în realitate. Uh, stimate, uh, stimate doamnă președinte, stimați membri, astăzi mă bucur să vă vorbesc despre turism, un um, uh, domeniul cheie pentru creșterea economică. Turismul a, avut un impact din ce în ce mai pozitiv asupra creșterii economice, a dezvoltării uh, regionale și a ocupării în Europa. Turismul reprezintă peste 10% din PIB-ul um, european și aproape 12% din um, forța de lucru totală. După succesul um, președinției române, Finlanda va continua să um, aibă discuții active privind uh, politica privind turismul. Pe perioada președinției române, um, concluziile Consiliului în ceea ce privește competitivitatea în sectorul turismului ca factor de declanșare pentru creștere, locuri de muncă și coeziune au fost adoptate. Uh, durabilitatea, inovarea și digitalizarea și competențele au fost identificate care reprezintă uh, ca reprezentând provocări comune, dar și factori de succes succes pentru viitorul uh, sectorului turismului. Principala um, prioritate a Finlandei este să um, uh, meargă mai departe cu concluziile printr-un accent um, care să pună pentru un accent pe digitalizare în sectorul turismului și Vrem să discutăm dezvoltarea ulterioară a sectorului turismului european, atât la nivel de state membre și la nivel uh, de Uniunea Europeană. Digitalizarea reprezintă un domeniu strategic al colaborării pentru accelerarea creșterii Uniunii Europene, a prosperității și a ocupării. Uniunea Europeană are nevoie de turism care să privească înainte și care să răspundă evoluțiilor uh, rapide și digitalizării. Sarcina um, noii comisii și a statelor membre este să identifice cum să maximizeze avantajele și oportunitățile creșterii și digitalizări în sectorul turismului pentru companii, uh, călători, um, turiști și comunitățile locale. Întrebarea um, esențială este care sunt măsurile pe care trebuie să le ia statele membre și Comisia pentru a se asigura că sectorul turismului din Europa va avea succes în economia globală. Aș dori să vă prezint trei domenii cheie ale digitalizării în sectorul turismului. În primul rând, Trebuie să avem o gestiune a datelor mai eficientă în sectorul turismului. În al doilea rând, prezența sectorului turismului în rețelele digitale ar trebui să crească, să se preia mai mult din inovare în turism. Apoi ne trebuie o dezvoltare a competențelor digitale și a aptitudinilor uh, în companiile care se ocupă de turism, mai ales în IMM-uri. În um, încheiere, stimată doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului European, E nevoie de creștere economică și trebuie să fie sustenabilă din punct de vedere al mediului și social. E nevoie să concepem altfel creșterea, astfel încât să asigurăm tranziția către o societate neutră din punct de vedere al climei. Haideți să ne um, stabilim împreună acest obiectiv, să fim uh, plini Um, speranță și de ambiție și să fim gata de muncă. Trebuie să um, uh, sprijinim um, o Uniune Europeană inclusivă și competitivă care să se ridice la înălțimea așteptărilor cetățenilor săi și aștept cu interes să discutăm împreună toate schimbările uh, și viitorul uh, turismului în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna ministru. În uh, această comisie, turismul reprezintă un sector prioritar. Cum am spus la reuniunea coordonatorilor, o să consolidăm această perspectivă ca să aveți dreptate să fie mai durabil, să fie mai acceptabil și mai accesibil. Fără să mai pierdem timp, deschidem dezbaterea și încep cu coordonatorii. Domnul Marinescu de la grupul PPE nu este aici. Cine îl înlocuiește? Doamna Teder. Două minute aveți. Vă rog să fiți uh, clari uh, și la obiect. Mulțumesc, doamna președinte. Stimate ministre, mulțumesc pentru prezentare și pentru prezentarea planurilor ambițioase privind transportul și uh, Eh, turismul Eurovineta reprezintă un dosar esențial pentru noi. Economia europeană, precum și economiile naționale, se bazează foarte mult pe transporturi accesibile și eficiente pentru a rămâne competitivi. De asemenea, mobilitatea cetățenilor trebuie să rămână la fel, inclusiv dreptul de a alege mijlocul de transport. Cum intenționați să tratați chestiunile de mediu pe de-o parte și subsidiarea pe de altă parte? Ce putem să ne așteptăm de la abordarea generală? Cerul unic european. Noi cei de la PPE suntem dornici să lucrăm la dosar și să se încheie cât se poate de repede. Dacă există și uh, disponibilitate din partea Consiliului, ar putea să fie o realizare enormă pentru Europa, pentru mediu și, sigur, pentru președinția finlandeză. Vor mai fi întrebări de la colegii mei privind uh, pachetul privind mobilitatea, însă vreau să mai adaug un singur lucru. Noi, cei de la PPE, la fel ca și alte grupuri, uh, suntem deja uh, împărțiți ca opinii și așa se va întâmpla și în continuare. Pot să vă spun că de 12 ani sunt antreprenor în IT uh, și m-am uitat cu mare atenție la planurile dumneavoastră privind la digitalizarea sectorului transporturilor. Poate ne-ați putea spune mai multe amănunte despre acest subiect, uh, eventual să ne prezentați și una sau două inițiative pe lângă dosarul e-marfă pe care vreți să le discutați pe perioada președinției noastre. Stimate ministre, uh, pentru ultima întrebare o să vorbesc în germană. Dumneavoastră Ați afirmat că tratatul de la Roma reprezintă temeiul pentru economia noastră. În calitate de reprezentant al zonei Tirol, vreau să știu cum vrem să atingem obiectivul comun al Uniunii Europene și anume de a reduce traficul greu cu 30% uh, până 2030, mai ales în uh, zona delicată din spațiul alpin, în jurul coridorului Brenner mai ales. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ertug, de la Socialiști. Aveți cuvântul. Uh, Bună dimineața! Încă o dată, bun venit la Parlamentul European, uh, amândurora. Cred că mm, ministrii pentru transport și pentru economie au arătat că mobilitatea, transportul, mediul sunt subiecte care trebuie să fie discutate la oaltă. Vă mulțumesc pentru prezentări, amândurora. Am două sau trei întrebări. A reieșit clar că experiența are experiență în economia datelor, cum să se ocupe de acest subiect. Ați spus că mobilitatea ca un serviciu, serviciile digitale mm, sunt subiecte care sunt uh, foarte des discutate în sectorul nostru se discută despre aceste noi modalități. Eu aș dori să um, aud un pic mai mult despre experiența noastră în Finlanda mai ales la partea de um, conexiuni inteligente pentru creștere sustenabilă, parcă așa ați formulat. Ne puteți da câteva exemple din Finlanda, ce s-a întâmplat și ce impact au avut, dacă au avut succes sau nu, a fost ușor sau nu, ce se poate implementa, ce nu. Asta ne-ar uh, interesa foarte mult și în restul Uniunii Europene. Și o a doua întrebare. Ați vorbit despre dezvoltarea vehiculelor autonome, a șofatului autonom. Aveți regiuni unde testați acest tip de transport? Și a treia întrebare, ați vorbit despre dosarele pendinte mai ales uh, cel privind drepturile pasagerilor feroviari. Este un subiect de interes și pentru state, de mem- state membre cum ar fi Germania și Franța, vorbim despre Eurovinietă și cu siguranță pachetul Mobilitate 1. Nu vreau să știu prea multe despre pachetul Mobilitate 1, cred că președinția este angajată să meargă mai departe cu el, dar aș dori să știu un pic mai mult cu privire la um, ideile dumneavoastră privind um, sectorul feroviar. Ce putem face, ce puteți face dumneavoastră cu precădere pentru a aduce statele membre împreună? Vă rugăm să încheiați. Da, cred că asta a fost. Uh, acestea erau întrebările mele. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnule Ertug. Doamna Naștogal, vă dau cuvântul. Domnul Bosas Eu o să dau cuvântul colegilor mei. Dacă mă vedeți că plec, să știți că pentru că am uh, um, o întâlnire foarte importantă. Mulțumesc și bun venit la Parlamentul European amândurora. E o ocazie bună să vă întrebăm niște uh, aspecte legate de președinția dumneavoastră. Am două întrebări. În primul rând, uh, noul mandat uh, al Parlamentului European, are grupuri uh, noi, noi acum ne numim Renew Europe și am dorit să facem lucrurile puțin altfel, ca să reînnoim Europa cu adevărat. Cum ar putea să răspundă spiritului numelui nostru și ce veți face mm, dumneavoastră altfel decât alte președinții? Și cea de-a doua mea întrebare. În Uniunea Europeană e important să se țină cont de interesele tuturor uh, statelor. Vedem că uneori sunt diferențe între mm, regiunile din nord, din sud, statele din nord, din sud, din est, din vest. Președinția dumneavoastră cum o să fie facilitatorul, mediatorul uh, imparțial între acestea. Mulțumesc! Domnul Cuf de la um, Verzi. Mulțumesc și bun venit uh, colegilor noștri, colegilor noastre finlandeze. Ne face o deosebită onoare să vă avem aici. Prima întrebare se referă la sectorul turismului. Știm că avem o valoare uh, incontestată în turismul pe biciclete. Peste uh, 2 milioane de călătorii cu bicicletă în fiecare an, uh, o valoare de 40 de miliarde de euro și uh, legate de cam 50.000 de locuri de muncă în Europa. Uh, pe perioada președinției noastre, ce vreți să faceți pentru a spori acest uh, uh, mod uh, de turism foarte ecologic și foarte important din punct de vedere economic. A doua întrebare se adresează ministre transporturilor. Știm, desigur, că atunci când vorbim despre mobilitate ca serviciu, Transportul public și activitatea și, și mobilitatea activă ar trebui să fie nucleul uh, atenției noastre. Cum țineți cont de uh, riscul că pentru mobilitatea individuală um, să scadă rata ocupării uh, mașinilor uh, și traficul să fie și mai mult, pentru că am văzut cu toții mm, uh, acel desen animat cu traficul de acum și traficul atunci când va deveni automat. S-ar putea, de fapt, să, să nu fie deloc mai bine. Cum vă asigurați că nivelul traficului va scădea pe măsură ce ne îndreptăm către o automatizare mai mare? Și a doua întrebare, în ceea ce privește transportul, se referă la aviație. Mulți dintre noi uh, sprijinim uh, o trecere către o uh, impozitare um, serioasă a, a cherosenului. Vreau să vă întreb ce vreți să faceți pe perioada președinției dumneavoastră pentru a duce mai departe această propunere. Vă mulțumesc! Mulțumim! de la, I, de la ID, de la ID, domnul Campanos. Complet. Da, numele meu de familie e un pic uh, mai complicat de pronunțat. Ar fi multe întrebări de adresat. Înainte de toate, mă asociez și eu celorlalți colegi care au urat bun venit președinției finlandeze. E o perioadă mai deosebită aceasta a președinției dumneavoastră, deoarece ne părăsește în curând un colegiu de comisar și ni se va alătura un colegiu nou, așadar um, viitorul portofoliului de transporturi va fi foarte important. Astăzi, de altfel, ne vom întâlni cu doamna Bulci. Toată lumea așteaptă cu mare interes să vadă ce se va întâmpla cu pachetul pentru mobilitate. Spre deosebire de celelalte grupuri politice, grupul meu în mandatul anterior avea o poziție deosebit de favorabilă. Și guvernul țării mele de asemenea. Știm, înțelegem că există probleme. Tocmai ca ceilalți colegi, aș vrea să știu ce veți putea face pentru a facilita găsirea unei soluții care să mulțumească atât țările din Europa de Est, care sunt cele care protestează astăzi, dar care cred eu că înțeleg că țările din vest trebuie să lupte împotriva unor practici neloiale, împotriva unei concurențe care promovează o delocalizare înspre stadesea unor întreprinderi care pretind că ar opera în uh, piața din estul Europei, dar de fapt operează doar în Franța, Germania, Austria și nu numai. În ceea ce privește dosarul aviației, am dorit să vedem uh, progrese în ceea ce privește cerul unic european. Știți la ce ne așteptăm, de pildă, să deblocăm anumite probleme în ceea ce privește aviația civilă, care știm că se află în uh, centrul acestei dezbateri. Aș vrea să știu dacă uh, aveți o strategie în acest sens, poate și când vine vorba de Brexit, un subiect destul de complicat, să vedem dacă există totuși o modalitate pentru a găsi o simplificare. Mm, cineva vorbea mai devreme de mine de coridorul Brenner de transport. Mm, Italia trebuie să participe la găsirea unei soluții. Mulțumesc, Mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. Uh, sunt uh, două minute pentru toată lumea, dacă nu vă tai microfonul. Domnul Robert uh, Zile, acum. Mulțumesc foarte mult și bun venit ministrul um, finlandezi în comisia noastră. N-am putut să ascult toată prezentația, însă aș dori să mă refer la pachetul Mobilitate 1. Unii dintre colegi s-au referit deja la acesta. Înțeleg că în curând veți primi de dată ce Um, primim și noi un mandat pentru negociere, dumneavoastră sunteți gata să mergeți mai departe, însă sunt câteva obstacole și avem chiar astăzi la Bruxelles mai mulți miniștri ai transporturilor și sunt încă um, niște nelămuriri legate de normele care um, Um, au uh, dus la acordul privind pachetul mobilitatea în Parlament. S-ar putea să fie niște obstacole înainte, chiar dacă vă hotărâți să uh, mergeți mai departe cu pachetul de uh, mobilitate 1. statele de la periferie sunt foarte împărțite ca opinii și oricum sunt păreri divergente între est, vest, nord, sud. Oricum, aștept cu interes um, să văd abordarea noastră uh, legată de reducerea emisiilor în pachetul de mobilitate. Sunt foarte mm, multe um, camioane care um, circulă prin uh, Europa fără neapărat să ducă marfă și s-ar putea să ducă la emisii fără să aibă valoare adăugată. De asemenea, avem um, și dosarul privind um, Um, autocarele și autobuzele. Um, s-a putut în uh, pachetul uh, Mobilitate 2. Se poate deschide acest dosar în viitorul apropiat la Consiliu? Ați vorbit cu ministrii um, transporturilor și privind facilitatea privind uh, conectarea Europei? Pentru că există o diferență între ce a propus Comisia și poziția Parlamentului în legătură cu cheltuielile pentru proiectele de scală largă. Mulțumesc. Urmează doamna Cunova, numele GUE, două minute. Mulțumesc pentru observațiile făcute pentru prezentări și aș dori să vă urez o președinție încoronată de succes la Consiliu. Am citit programul dumneavoastră, am văzut că sunt acolo doi, doi piloni principali pe care i-ați menționat, digitalizare și decarbonizare pe termen lung. Niște uh, obiective pe termen lung și cumva romantice. Aș vrea să vă întreb cum veți ține cont de perspectivele foarte diferite ale statelor membre și punctele de plecare diferite. Aș dori de asemenea să vă rog să vă angajați să faceți toate eforturile necesare pentru a ajunge la un acord privind pachetul pentru mobilitate, pentru că um, și aici avem și noi o uh, poziție a Parlamentului European și vrem să îmbunătățească siguranța pe autostrăzile europene. În ceea ce privește turismul, pot să vă spun că am fost și eu ministru al turismului și știu că transportul uh, este strâns legat de uh, turism și viceversa. Vreau să vă întreb dacă vreți să sprijiniți propunerea Parlamentului European pentru crearea unui buget real pentru buget în um, uh, următorul cadru financiar multianual și dacă vă propuneți să elaborați o strategie unică pentru Uniunea Europeană în domeniul turismului ca să rămânem prima, uh, prima destinație turistică din lume. Mulțumesc! Cred că veți avea nevoie practic de câte o oră fiecare pentru a răspunde, însă nu avem o oră la dispoziție. Ați văzut că de altfel există întrebări care au revenit uh, adesea, de pildă, dreptul pasagerilor și insist asupra acesteia. Poziția Parlamentului în ceea ce privește intermodalitatea e una clară. Îl privesc pe domnul Liberațchi raportorul nostru pe acest dosar, scot în evidență că poziția Parlamentului eh, nu se va călinti în ce privește dreptul pasagerilor dacă spunem 8 locuri în tren, sunt 8 locuri, nu mai mult, nici mai puțin. Au existat multe întrebări în ceea ce privește pachetul uh, mobilității, taxele pe vehiculele grele. Domnul Ertrug a pus o întrebare referitoare la un capitol foarte amplu, economia datelor. Aș vrea să știm, într-adevăr, ce va face Finlanda, cum va gestiona big data S-a pus accentul și pe aviație, taxa pe kerosen. Veți urni lucrurile aici? Și o altă întrebare referitoare la turism, de altfel, un punct central al comisiei noastre, după cum bine ați scos în evidență. Vă dau cuvântul, doamnă ministru a transporturilor, după care voi da cuvântul doamnei ministru a turismului. Vă mulțumesc! Le mulțumesc coordonatorilor pentru aceste întrebări excelente. Îi mulțumesc de asemenea președintei comisiei. Am să încerc am să încerc să răspund la aceste întrebări în măsura în care pot. Vorbim de chestiuni interne ale Finlandei. Aici în calitate de țară care deține președinția Consiliului, ne concentrăm asupra priorităților comune în alt context. Vom aborda prioritățile naționale ale Finlandei. În ce măsură Finlandia, ca țară care deține președinția, dorește să aibă o atitudine neutră. Pentru noi este foarte important să ascultăm toți actorii, să ascultăm toate uh, perspectivele în ceea ce privește dezbaterea uh, la toate aceste dosare atât de complicate. În calitate de țară care deține președinția, după cum spuneam în intervenția mea, este important să discutăm despre schimbările climatice și felul în care se pot reduce emisiile în uh, sectorul transporturilor. Pachetul de mobilitate a fost adus adesea în discuție. Reprezintă un pilon social și de piață important, un pachet complicat la Consiliu. Cunosc uh, foarte bine poziția membrilor Parlamentului uh, în această privință. Trebuie să continuăm să facem toate eforturile posibile pentru a ține cont de piață și de alte aspecte Supravegherea este un punct foarte important. Ehm, știți că, de altfel, la Consiliu s-a aprobat un text în acest sens și eh, dorim eh, să începem cât mai repede negocierile cu Parlamentul în această privință și, după cum vă spuneam, vom încerca să dăm dovadă de atitudine neutră. Vom încerca să ascultăm toate părțile și am convingerea că vom reuși să colaborăm. În ceea ce privește eurovinietele, se discută la ora actuală la Consiliu. S-au făcut progrese și, după cum vă spuneam, dezbaterile vor continua la Consiliu sub președinția finlandeză. Dorim să avansăm cât se poate de mult cu aceste discuții, respectând principiul subsidiarității, cât și ținând cont de aspectele de mediu. E complicat la ora actuală să anticipăm care va fi rezultatul final. Vom încerca să negociem la nivel bilateral de asemenea cu toate statele membre. După cum vă spuneam, dezbaterile vor continua în toamnă. Știu că doriți o poziție cât mai devreme referitoare la Eurovinietă. În ceea ce privește aspectele de mediu în sectorul transporturilor, Finlanda vrea ca Uniunea Europeană să se transforme într-un lider în uh, domeniul climatic. Iată de ce este important să respectăm obiectivele acordului de la Paris, lucru care presupune o strategie pe termen lung. Vom uh, colabora de asemenea cu secretariatul acordului de la Paris, care vom transmite programul Uniunii Europene uh, pe începutul anului viitor. La Consiliu Dezbaterile continuă pentru a lua decizii la cel mai înalt nivel. Conform orientărilor emisi, emise de Consiliu, vom continua să oferim stimulente pentru a încuraja această tranziție ecologică în Uniunea Europeană. La Consiliu, la ora actuală, se dezbat toate aceste subiecte la nivelul întâlnirilor oficiale și neoficiale. La sfârșitul lunii vom avea, vom organiza un consiliu care va aborda subiectele legate de mediu. Vom discuta de asemenea și despre servicii. Am primit întrebări uh, și în acest sens, uh, mai ales în ceea ce privește transportul multimodal, electrificarea, digitalizarea, vorbim um, de, de pildă, de noi moduri de transport care au apărut, uh, precum trotinetele acestea pe care le vedem peste tot în Europa. E foarte important ca noile modalități de transport să se răspândească peste tot în Europa. În ceea ce privește emisiile, în sectorul transporturilor, e clar că trebuie să avem obiective ambițioase pentru a atinge obiectivele acordului de la Paris. În acest sens, este absolut important ca Corsia să fie un instrument important pentru a reduce emisiile. Trebuie să evaluăm în permanență funcționarea acesteia pentru a putea aduce îmbunătățirile necesare. Obiectivul este acela de a reduce emisiile fără a afecta competitivitatea și fără a spori povara administrativă. De asemenea, este foarte importantă promovarea biocombustibililor în sectorul aviației. Este important ca întreprinderile din sector să fie încurajate să recurgă la tehnologii cu emisii reduse. Am primit de asemenea o întrebare referitor la propunerile legislative în sectorul aviației. În 2013, Comisia a prezentat propunerea cerului unic european. Din păcate, regulamentul nu a progresat foarte mult din cauza divergențelor care există în ce privește aplicarea la nivel uh, geografic. Cerul unic european nu e o realitate, cerul este în Europa destul de fragmentat. Iată de ce este important să eliminăm aceste bariere pentru a reduce costurile și, de asemenea, pentru a uh, reduce emisiile din sector. Am primit de asemenea o întrebare în ce privește drepturile pasagerilor uh, de tren. După cum spuneam în intervenția mea inițială, obiectivul Finlandei este acela de a ajunge la o abordare generală la Consiliu, la Consiliul Transportelor din decembrie. Am fost întrebată de asemenea referitor la cadrul financiar multianual și la negocierile aferente. E una din prioritățile președinției finlandeze. Trebuie să încercăm să ajungem la un echilibru în ce privește stabilirea unor noi priorități și felul în care vom reuși să atingem obiectivele comune europene. Finlanda va face tot ce stă în putință pentru a ajunge la un acord înainte de, înainte de finele acestui an în ce privește CFM. În ceea ce privește automatizarea și digitalizarea transporturilor, e vorba de aspecte esențiale pentru Finlanda. Propunerea în ceea ce privește transportul electronic de bunuri e un pas uh, important. Propunerea a fost adoptată în iunie și suntem gata să începem trilogul la jumătatea mandatului. În uh, timpul uh, toamnei vom uh, face eforturi pentru a ajunge la un acord la acest capitol. O observație în ceea ce privește automatizarea. Aceasta aduce numeroase avantaje, îmbunătățește siguranța în trafic, reduce emisiile, preîntâmpină îmbuteiajele. Automatizarea transporturilor presupune multă cercetare, desfășurarea multor proiecte pilot. Am convingerea că participarea statelor europene în această privință trebuie consolidată pentru a nu lucra îmi scuze, pentru a nu lucra în mod fragmentat. E clar că mai e mult de făcut la acest capitol și cu siguranță vom uh, face progrese împreună cu sprijinul uh, cu Parlamentul și cu sprijinul acestuia. Doamnă Culmuni, aveți cuvântul. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Domnul um, Cofen vorbea de bicicletă, dar vreau să vorbesc și de durabilitatea turismului. Sunt subiecte foarte ample care țin și uh, de mediu. În timpul președinției române, în concluzii, s-a amintit uh, promovarea acordului de la Paris. Digitalizarea poate aduce o contribuție utilă Um, când vine vorba de atingerea obiectivelor acordului de la Paris pentru Uniunea Europeană. Prin intermediul digitalizării putem um, promova creșterea în Uniunea Europeană și combate schimbările climatice. Președinția noastră a decis să se concentreze pe digitalizarea în sectorul turistic. În acest fel încercăm de asemenea să încurajăm lupta împotriva schimbărilor climatice. Sperăm ca statele membre să poată să se angajeze să îndeplinească aceste obiective. Știm că putem conta pe sprijinul Comisiei aici și suntem gata să continuăm dezbaterea referitor la felul în care sectorul turismului poate să își aducă aportul la acest efort de reducere a, uh, și de combaterea schimbărilor climatice în Întreprinderile din sectorul turismului, prin intermediul digitalizării, pot uh, face numeroase progrese, de pildă în ceea ce privește reciclarea mm, uh, deșeurilor produse de clienți uh, și așa mai departe. Trebuie să avem, să recurgem aici la abordare de la nivelul local până la nivelul global. Acum, în ce privește subiectul bicicletei, într-adevăr, e o formă de a promova turismul durabil. Există o serie de inițiative în curs menite să promoveze folosirea bicicletei în sectorul transporturilor, printre altele. Colega Cuntura vorbea de strategia turismului uh, a Uniunii Europene. Trebuie în continuare să, deba- să dezbatem uh, amănuntele acestei strategii. E foarte probabil, având în vedere calendarul, uh, ca răspunderea să fie asumată de următoarea președinție, cea care va veni după președinția noastră, noi vom încerca să ne concentrăm asupra digitalizării sectorului uh, turismului. Aceasta este abordarea noastră. Doamna Cuntura mai pusese o întrebare referitoare la buget. Comisia a prezentat o propunere de a include o rubrică bugetară pentru turism. E vorba de un sector amplu și este foarte important ca întreprinderile din sector să poată beneficia de diferitele posibilități de finanțare prevăzute în CFM. Întocmai ca întreprinderile din alte sectoare. Există un regulament în acest sens de pildă prin uh, intermediul fondurilor de dezvoltare rurală sau prin promovarea pieței unice sau chiar uh, prin mecanismul uh, de finanțare EU Best. Vă mulțumesc! Merci beaucoup pour euh, l'ensemble de ces euh, réponses qui, euh, je pense, vont refaire l'objet notamment de ce deuxième rang. Mulțumesc Trecem acum la cea de-a doua rundă de întrebări din partea deputaților pentru a putea aprofunda dezbaterea. Încep cu domnul Deli. Eh, vreau să menționez că nu e vorba de eh, verișorul meu. Se scrie do- numele dumnealui are doar un singur L. Eh, iată, nu suntem înrudiți. Aveți cuvântul. Mersi, la Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, nu suntem rude, dar colaborăm foarte bine. Mai bine așa, dacă nu suntem rude, că uneori uh, între rude nu e întotdeauna ușor să colaborezi. Așa cum spunea și mm, vicecoordonatorul uh, PP, trebuie să vorbim de pachetul pentru mobilitate. Și discutând despre acest pachet, constatăm că există lacune majore create între statele membre din centrul și de la periferia Europei. Potrivit uh, celor pe care le știu, în timpul Consiliului, Finlanda a jucat un rol constructiv în încercarea de a echilibra lucrurile într-un fel. Dar toate propunerile mai echilibrate au fost eliminate, lăsând practic aproape jumătate din statele membre în afara acordului. Și s-a ajuns la o situație foarte asemănătoare și la noi, raportorul PPE a copiat cuvânt cu cuvânt formulările din abordarea generală a Consiliului. Noi suntem legiuitori. Tocmai de aceea cred că ne dorim cu toții legislație de calitate care să fie ușor de pusă în aplicare și să ofere certitudine juridică pentru toată lumea. Și tocmai de aceea cred că ar trebui să mai lucrăm un pic la dosarele acestea. Al minteri, dacă mi îngăduiți încă două propoziții, al minteri ziceam, sunt convins că statele membre lăsate pe din afară vor uh, căuta să uh, se adreseze Curții Europene de Justiție înainte de punerea în aplicare a acestui text ceea ce va crea o amânare a punerii în aplicare și deci probleme mai mari până la urmă. Spuneați acum câteva momente că doriți să țineți seama de toate punctele de vedere exprimate. Sunt curios, cum veți face lucrul acesta concret? Suntem în orice caz deschiși să lucrăm la o abordare mai uh, echilibrată în Parlament. Mulțumesc domnului Deli. Fiecare la aceasta a doua, a doua rundă aveți un minut și jumătate, sunteți 21 în momentul de față, așa că nu, nu cred că e cazul să... Uh, nu, eu nu vreau să-mi petrec uh, dimineața doar cu dumneavoastră, sunt convinsă că și doamnele ministru mai au și altceva de făcut, dar țineți seama de ce v-am spus. Domnul Berondu, un minut și jumătate. Cred că Trebuie să mă obișnuiesc cu felul în care mi se pronunță numele de familie, așa, în tot felul de, în, to- în toate felurile. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor uh, ministru. Am avut discuții, am, am ascultat ce ați avut de spus și zilele trecute în uh, diferite alte comisii. Eu m-am ocupat în trecut de coridoarele europene de transporturi și deci sunt foarte interesat de, de exemplu, modul în care vă propuneți să eliminați povara administrativă. Înțeleg că în programul președinției rețelele acestea de transporturi TNT sunt uh, pe, printre prioritățile dumneavoastră. Înțeleg însă că în Consiliu nu s-a ajuns la o poziție pe această temă. De aceea, întrebarea mea este următoarea. Dosarul TNT, ce prioritate va avea pentru președinția dumneavoastră? Care ar fi calendarul în Consiliu? Când ne putem aștepta să vedem care e poziția în Consiliu pentru a putea demara negocierile interinstituționale? Mult succes în președinție și aștept cu deosebit interes colaborarea noastră în următoarele luni. Mulțumesc foarte mult! Doamna Le Chanton? Le Chanteau. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnul ministru. Turismul e unul dintre sectoarele economice cele mai importante pentru țara mea, Franța, care e țara cea mai vizitată din lume cu uh, 90 de milioane de vizitatori numai anul trecut. Eu vin din sudul Franței. Doamnă ministru, aș dori să mă, vă adresez o întrebare cu privire la turismul de croazieră, care reprezintă o sinteză a două domenii de competență a acestei comisii, turism și transporturi acest sector a crescut în ultimii 10 ani cu 30%. În acest context, țara mea, care are 32 de uh, destinații majore și oferă 90 de scale în întreaga lume, și care are deci acest sector dezvoltat uh, uh, și care creează locuri de muncă numeroase ca toate celelalte sectoare de coastă din Uniunea Europeană, uh, consideră că trebuie să susținem în mod, uh, în mod um, ecologic dezvoltarea acestui, uh, acestui sector cu infrastructuri de calitate la nivel portuar, dar și cu finanțare adecvată a construcției de uh, nave proprii trebuie ținut seama, ținută seama de uh, aruncarea apelor uzate în mare, de uh, tot felul de alte elemente de natură ecologică, care par dificil de abordat în contextul turismului. Cum vă propuneți să susțineți acest sector atât de important cu evoluțiile care îl așteaptă? Mulțumesc, domnul, domnul Daniel, uh, Danielson, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mă voi folosi de această ocazie pentru a vorbi în suedeză. Mulțumesc uh, doamnelor ministru pentru prezența dumneavoastră în fața noastră. Unul, o întrebare s-a adresat deja în legătură cu pachetul mobilitate, problema cabotajului, printre alte chestiuni importante. Directiva în, acest, în această privință e foarte importantă, directiva privitoare la cabotaj. Vrem cu toții să promovăm transporturile durabile. Dar poate că în această directivă ar fi fost important să se includă condițiile de lucru și aș vrea să știu dacă aveți în vedere reluarea discuțiilor în cadrul trilogului privind pachetul mobilitate. Pentru că mai e o problemă, trebuie pus în aplicare ceea ce s-a adoptat. Vă propuneți așa ceva? În programul dumneavoastră de lucru vorbeați și de uh, uh, autoritate la, locuri de mun- la locul de muncă. Asta este ceea ce vreți să promovați în continuare, iar în transporturile rutiere. Vă propuneți să veniți cu elemente noi? Considerați că digitalizarea uh, transporturilor rutiere este importantă de asemenea? Mulțumesc, doamna Deparnieu. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor ministru, Marin și Culmini. Vă urez nouă și tuturor un uh, început cât mai reușit pentru a reuși să facem uh, ca pachetul privind mobilitatea să înainteze. În ceea ce privește transportul feroviar, Consiliul nu a reușit să uh, facă progrese în ce privește acest dosar. Parlamentul European a adoptat o poziție clară în ceea ce privește îmbunătățirea drepturilor pasagerilor feroviari în ce privește, de asemenea, um, aspectele de mediu pentru ca acest transport să devină mai atrăgător. Consiliul a adoptat însă o atitudine negativă. Cum vreți dumneavoastră, ce poziție va adopta președinția dumneavoastră ca um, această politică ambițioasă să-și merite numele și pe viitor să facem progrese și în ceea ce privește uh, open data și uh, interfața pentru ca și persoanele cu mobilitate redusă să uh, beneficieze de un acces nelimitat. Lucru foarte important pentru noi pentru că acest regulament să fie unul care să-și merite numere. Mulțumesc pentru întrebare, domnul Olivier. Un minut și jumătate, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor, doamnă ministra transporturilor, am ascultat cu multă atenție intervenția dumneavoastră, care a prezentat numeroase aspecte tehnice și numeroase pro, o viziune de viitor, dar a fost ușor rece, glacială chiar. Vorbeați de date, digitalizare, automatizare, decarbonizare. E adevărat că în 10 minute nu pot să abordez toate subiectele, dar există un subiect foarte important pe care am, am impresia că l-ați uitat și anume factorul uman. În spatele deciziilor, rapoartelor, directivelor sunt oameni. Când Uniunea Europeană a așezat la temelia politicii sale de transporturi munca pentru lucrătorii detașați, s-a gândit la oameni. Dumneavoastră vorbeați de aspectele sociale, foarte succint ați vorbit despre drepturile sociale ale lucrătorilor. În ceea ce privește lucrătorii detașați, nu, vorbim de fapt de demni, demnitate. În țara mea vorbim, se văd uh, șoferi de camion polonez sau român care trăiesc pe drum care se odihnesc, uh, își ia odihna săptămânală în cabina de conducere. Sunt practic niște uh, sclavi ai străzilor, ai drumurilor. E o problemă care ne interesează. Așadar, aveți în vedere o abordare serioasă, frontală a impactului social uh, al activității lucrătorilor detașați în timpul uh, președinției dumneavoastră în aceste șase luni? Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Doamna Gherkinen, mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să plec la aeroport și voiam să profit puțin de ocazie să le urez bun venit doamnelor ministru în calitate de membră finlandeză a acestei comisii. Vă mulțumesc că mi-ați dat mai devreme cuvântul. Le mulțumesc doamnelor ministru pentru că au prezentat prioritățile președinției finlandeze. Deja colegii au adresat numeroase întrebări importante cu privire la politica în materie de climă una dintre prioritățile majore ale președinției finlandeze și în legătură cu pachetul mobilitate, una dintre, unul dintre actele legislative cele mai complicate pe care le avem în discuție și unde trebuie neapărat găsite niște soluții echilibrate. Însă aș dori să adresez o întrebare mai degrabă privitoare la alt aspect din lunile următoare Decizia privitoare la viitorul cadru financiar multianual. Au fost o serie întreagă de întrebări și despre acest subiect. Mă refer mai ales la Europa privind la facilitatea pentru interconectarea Europei, fundamentală pentru dezvoltarea unei infrastructuri europene moderne și inteligente cu interconectare digitală a rețelelor de transporturi și așa mai departe. Anul acesta Parlamentul a adoptat punctul său de vedere pentru creșterea părții de mobilitate din acest instrument. Am dori așadar să știm dacă președinția finlandeză va susține creșterea părții de mobilitate din facilitatea Connecting Europe în cursul negocierilor și cum are în vedere utilizarea acestui instrument și rolul său în calitate de factor de promovare a investițiilor în infrastructură în Europa pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Intervenția fără microfon. Da, o clipă, o să revin la dumneavoastră, dar, dar după ce voi da cuvântul altcuiva, ca să respectăm un pic echilibru și între partidele politice. Pentru că dacă lăsăm să adreseze întrebări numai un singur grup politic și restul nu mai are timp, nu mai au timp, nu-i bine nici așa. Doamna Budeja, Vă rog, mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte, și încă o dată bun venit, doamnelor ministru, în fața comisiei noastre parlamentare. Programul Consiliului, cum programul președinției la începutul mandatului său, oferă o imagine de ansamblu plină de conținut asupra unei serii întregi de domenii de politică, inclusiv transporturile. În documentul prezentat la Consiliu, președinția, în numele Consiliului, președinția abordează chestiuni legate de transporturile maritime, mai exact colaborarea cu Organizația Maritimă Internațională pentru a promova rolul Uniunii Europene ca un lider global în susținerea transporturilor și operațiunilor maritime digitalizate și automatizate. Mă interesează în mod punctual care este rolul pe care, potrivit uh, președinției uh, finlandeze, ar trebui să-l joace trans transporturile maritime în cadrul strategiei europene privind transporturile. De asemenea, care sunt planurile uh, președinției? Își propune să promoveze o politică de transporturi maritime eficiente, inclusiv prin conectivitate, o conectivitate inteligentă și eficientă a insulelor și a altor zone periferice, pentru că eu vin dintr-o insulă, din Malta, și sunt foarte conștientă de importanța acestei interconectări, înțeleg foarte bine care este politica maritimă și mă interesează foarte mult planurile președinției finlandeze în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Doamna Rodriguez, vă rog. Un minut și jumătate. Mulțumesc, grație. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să urez bun venit uh, celor două reprezentante ale președinției finlandeze. Sunt sigură că vom avea o colaborare foarte bună și, în plus, succesul uh, președinției lor va fi succesul nostru al tuturor. Aș dori să adresez trei întrebări. În ceea ce privește transportul. Ați menționat importanța pe care o acordă și Parlamentul acesta să um, consolidăm drepturile consumatorilor, călătorilor, dar aș întreba privitor la cei care folosesc uh, companiile rine low cost. Uh, de multe ori se folosește digitalizarea ca un obstacol în calea exercitării drepturilor de către călători și în a-și forma reclamațiile. Uh, ce um, considerați că ar putea să consolideze drepturile acestor consumatori? Apoi, vis-a-vis de turism. Uh, Există acum din ce în ce mai mult uh, și mulțumită digitalizării se folosesc din ce mai mult apartamentele turistice, dar sunt multe uh, orașe unde se oferă foarte multe astfel de apartamente. Există o problemă a lipsei de reglementare și pot genera alt, altfel de probleme atât în rândul utilizatorilor cât și în rândul politicilor turistice. Aveți uh, de gând să um, propuneți vreun fel de omogenizare în acest sens de armonizare și în ceea ce privește schimbările climatice și transportul maritim și um, um, oceanele, situația oceanelor. Ce vreți să faceți pentru ca în transportul maritim să se facă mai multe astfel încât să nu mai polueze la fel de mult oceanele? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lucașenska, gata, acum vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să le urez bun venit, doamnelor ministru, și sper ca președinția finlandeză și doamnele care reprezintă președinția finlandeză să abordeze o altă, să adopte o altă abordare privitoare la politica în materie de transporturi, fără să politizeze lucrurile, ci să se bazeze pe principii concrete și pe cele patru libertăți fundamentale în Uniunea Europeană. Iată care este uh, Întrebarea mea, care este intenția președinției finlandeze în ceea ce privește reconcilierea acestor patru libertăți și piața unică? Cum veți împăca această problemă, pe de-o parte, cu restricțiile privind cabotajul sau detașarea lucrătorilor? Principiul global pare să fie, pentru președinția finlandeză, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, dar există niște restricții avute în vedere pentru cabotaj și detașare. Cum o să împăcați și capra și varza? Pentru că, sub scuza de a combate abuzurile, există riscul de a limita concurența. Sigur că ne dorim cu toții să combatem abuzurile, dar uh, să fim atenți și la concurență. Și acum trec la următoarea mea întrebare privitoare la Brexit. Brexit va avea un impact asupra sectorului transporturilor fără îndoială. Cum veți proceda pentru a uh, ușura acest impact? Și apoi, ce veți face cu sectorul transporturilor maritime, unde, sunt foar- unde e foarte multă poluare? Ce veți face în acest sens? Merci beaucoup. Monsieur Peter, Lung... Monsieur Peter Lundgren, la parole est à vous. Domnul Peter Lundgren, un minut și jumătate. Direct eh, frage, egentligen utan Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare, deși nu este o întrebare directă, domnă președinte. Aș dori mai întâi de toate să-mi exprim dorința ca președinția finlandeză să insiste asupra pachetului privind mobilitatea pentru că pentru numeroase țări din Europa Occidentală, acest pachet privind mobilitatea este foarte dificil. N-a fost deloc ușor să faci să treacă o serie întreagă de dispoziții din acest pachet și îi felicit pe toți cei care au pus umărul pentru acest lucru. Dar acum lucrurile trebuie să fie clare. Trebuie neapărat să se ajungă la o situație de concurență loială, echitabilă, fără să se creeze așa cum au spus și alți vorbitori, dumping printr-o exploatare absolut inacceptabilă a șoferilor de camioane, de tiruri. Apoi aș mai dori să menționez un lucru. S-au făcut numeroase eforturi în Suedia și în Finlanda s-au luat măsuri pentru a se reduce emisiile, s-au luat măsuri pentru a se împiedica accesul camioanelor pe anumite rețele de, de, de drumuri, dar nu există interconectivitate de altă natură cu Germania, de exemplu. Ce, ce, cum veți proceda pentru a elimina aceste lacune în uh, uh infrastructură, lacune structurale, lacune de rețea? Și de asemenea, ce veți face cu aceste tiruri foarte mari care își propun să um, uh, transporte, care, care ar trebui să transporte foarte multă marfă. Mulțumesc foarte mult, domnul Liberațchi. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră. Mai întâi în ce privește pachetul privind mobilitatea. Vă rog să notați. Uniunea Europeană este împărțită. Ce veți face pentru a o readuce la aceeași masă a discuțiilor. Programele regionale, mai ales uh, în ceea ce privește coridorul Baltic, sunt foarte interesat ce va face președinția finlandeză. Ne puteți ajuta, puteți face ca acest proiect să fie bine finanțat, viabil și să se bucure de o coordonare adecvată. Noi așteptăm de la dumneavoastră să dați undă verde pentru asta. Apoi, în ce privește cadrul financiar multianual și infrastructura, îmi place conceptul dumneavoastră de a revitaliza și moderniza infrastructura, de a o face mai uh, accesibilă și rentabilă, dar problema sunt banii. Ați putea folosi planul Juncker prin uh, obligațiuni europene, prin tot felul de alte instrumente pentru facilitatea de conectare a Europei. Deci cumva să se facă, să se adune la oaltă și să se utilizeze împreună sinergic toate aceste instrumente de finanțare pentru ca Europa să fie mai bine interconectată. Să știți că am vorbit mai puțin cu 10 minute, am economisit 10 secunde, pardon, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult că vă străduiți să mă ajutați în misiunea mea. Domnul Lugen. Uh. Bun venit uh, celor două doamne ministru. Am avut uh, ocazia să fiu și ministru al transporturilor și al turismului și am uh, participat și la Consiliul European de mai multe ori. Sunt surprins de un lucru. S-a vorbit foarte mult de dimineață de sustenabilitate, despre climă și așa mai departe. E foarte important s-a vorbit puțin despre locuri de muncă, despre economie și s-au trecut așa uh, pe deasupra aspectele sociale. Ori transportele, uh, um, sectoarele transportului și turismului sunt um, sectoare unde e foarte important să ținem cont de companii. Un alt um, aspect, având în vedere alegerile europene recente, trebuie să ne gândim la zonele Uh, care sunt izolate, n-au acces la internet, la tehnologie. Vorbim foarte frumos despre digitalizare, dar trebuie să existe o capacitate pentru cetățeni și companii să aibă acces la operatori dacă există o restricționare legată de lipsa transportului public, uh, pentru persoane și pentru companii, acestea sunt situații de urgență aderarea la, și uh, sprijinul pentru Europa sunt din ce în ce mai slabe și aș dori să știu care sunt acțiunile uh, președinției dumneavoastră pentru aceste zone uh, unde locuiesc milioane de cetățeni europeni care nu au acces la dezvoltarea economică. Mulțumesc foarte mult! Um, știu că lupta pentru climă e și lupta pentru locuri de muncă. Vreau să precizez în comisia mea domnul Scott Ansley. Aveți cuvântul un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult. Bun venit acestei președinții. Ca o altă femeie scandinavă de excepție Greta Thunberg, ce veți face pentru a ajuta la transmiterea unui mesaj clar cu privire la neutralitatea din punct de vedere al carbonului până în 2050. Mii de oameni au ieșit uh, pe străzile Londrei, zeci, zeci de mii de oameni, ca să oprească traficul și să spună că trebuie să ajungem la neutralitate din punct de vedere al carbonului până în 2025. Uh, guvernul britanic se gândește mai mult la 2050, alții susțin 2030. Sunt tot felul de cifre care se vehiculează. Ce veți face ca să lămuriți un pic, să înlăturați informațiile ambigue care tot ies din diferite rapoarte și, din păcate, e o lipsă de progres uh, cu privire la următorul punct de pe ordinea de zi pentru că se fac foarte puține către neutralitatea din punct de vedere al carbonului. Ce veți face pentru ca mesajul să fie mai clar pentru cetățenii Europei care se simt deconectați de Parlamentul European și ne puteți da și niște etape strategice clare, să identificați clar care sunt obstacolele principale în calea atingerii neutralității din punct de vedere al carbonului până în 2050. Să fiți sinceră, vă rog, sincere, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj clar. Mai departe, domnul Navoco, aveți un minut uh, și jumătate. Mulțumesc, voi fi succint. Bun venit, doamnelor ministru. Nu pot să mă abțin să nu vorbesc despre pachetul mobilitate, deși promisesem că nu o să o fac. Uh, dumneavoastră sunteți considerate ca un fel de speranță pentru acest uh, dosar care ne-a divizat ca nimic înainte, în așa măsură încât această comisie n-a putut să aibă o poziție proprie la acest uh, dosar. Deci chiar ne-a divizat mult. Uh, și dumneavoastră deja v-ați anunțat uh, dorința de a merge mai departe, dar cum vreți să țineți cont de toată lumea? Cum vreți să implicați pe toți în acest dosar, având în vedere că uh, avem cu toții aceeași pasiune pentru sectorul transporturilor și n-ar fi corect dacă unele dintre state sau jumătate din n-ar fi prezente în dosarul acesta. Cum vedeți că ar putea să meargă mai departe lucrurile? Cum uh, ați putea să țineți cont de toată lumea? Și o altă întrebare se referă la transportul combinat, pentru că prima mea răspundere în comisia aceasta va fi să fiu raportor din umbră de la PPE privind transportul combinat în acest uh, raport. Care sunt ambițiile dumneavoastră referitoare la acest uh, dosar? Cum vedeți că va progresa? Mulțumesc foarte mult. Am economisit 15 secunde. Foarte bine. Domnul Vitanov, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimate ministre, stimați colegi. Aș dori și eu să adresez uh, întrebări uh, pentru uh, doamna ministra transportului. Vorbi în bulgară. Vreau să vă felicit pentru entuziasmul dumneavoastră și pentru ambițiile pe care vi le-ați fixat, uh, partea de reducere a emisiilor, automatizare, digitalizare, toate acestea sunt uh, priorități pentru noi toți. Sper că veți fi și un intermediar uh, imparțial în negocierile uh, în pachetul Mobilitate 1. Știți că subiectul este foarte sensibil pentru statele periferice, uh, printre care se numără și Bulgaria. Nu putem să fim respinși, înlăturați de pe piața internă. Ca socialist sunt foarte preocupat de posibilitatea ca o mare parte a lucrătorilor din sectorul um, transporturilor și-ar putea pierde locul de muncă din cauza falimentului companiilor care îi angajează în acest moment. Multe dintre acestea sunt IMM-uri și um, afaceri de familie, deci o sursă de venit unică pentru întregi familii. Care sunt propunerile dumneavoastră ca să preîntâmpinați falimentul și pierderea de locuri de muncă? Aceasta este prima mea întrebare și în plus, um, având în vedere um, mandatul uh, anterior al Parlamentului, acolo au fost niște decizii care cam contravin uh, ambițiile finlandeze în ceea ce privește reducerea um, emisiilor. De exemplu, întoarcerea vehiculelor um, goale, fără încărcătură în, în țara unde au fost um, um înregistrate. Cum uh, veți soluționa împărțirea est-vest și care este perspectiva dumneavoastră pentru pachetul mobilitate? Considerați că um, um, avem acum o bază uh, fiabilă pentru continuarea negocierilor? Mulțumesc! Domnul Șaigo. Mulțumesc. Zdravia goste și odlično ste iznesli svoje prioritete. Mulțumesc, aș dori să le urez uh, bun venit uh, invitatelor noastre. Mă bucur foarte mult uh, că am auzit prioritățile, mai ales cele legate de protecția mediului. Dar um, în um, prezentarea dumneavoastră și, de fapt, în rolul dumneavoastră, ce părere aveți? Pentru că și uh, Ursula von der Leyen a spus că uh, aspectele ecologice reprezintă o prioritate pentru ea. Ce vreți să faceți în, uh, în cele șase luni ale președinției dumneavoastră? o să avem și noi după aceea președinția uh, Consiliului în următoarele șase luni după dumneavoastră. Vreau să știu dacă ați luat legătura cu autoritățile croate și dacă aveți o linie strategică uh, mai lungă, nu numai pentru o, o singură președinție. Mulțumesc, doamna Grabini. Bună ziua, aveți cuvânt. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președintă. Vă felicit pentru că, din nou, sunteți președinta Comisiei și felicit uh, președinția finlandezei, uh, Finlandei și urez succes. Am două întrebări. Una legată de conectivitate pe calea ferată. Cum considerați și ce vă propuneți pentru a uh, îmbunătăți conectivitatea pe cale ferată ținând cont că în zonele periferice și în țările din est calea ferată este deteriorată și nu avem conectivitate cu vestul. al doilea este legat evident de pachetul pe mobilitate. pe de parte cartoful fierbinte pentru dumneavoastră este acest pachet de mobilitate. în funcție de cum va ieși acest pachet de mobilitate vom putea regla competiția corectă în piață eu sunt și membru vicepreședinte al comisiei imco pe de altă parte trebuie să respectăm drepturile drepturile lucrătorilor însă știți bine că există recomandarea din partea comisiei pentru statele membre să existe parcări securizate și locuri de cazare lucru care acum nu există în același timp ă, în pachetul de mobilitate este ă, prevăzută obligativitatea de a se caza șoferii și de a părăsi ă, tirurile care sunt evident sparte foarte multe cazuri de marfă furată cum credeți că puteți să încheiați acest pachet pe mobilitate controversat care a fost votat încălcându se regulamentul în ultima sesiune din plenară pentru că s au depus peste o mie de amendamente trebuie să știți acest lucru și uh, președintele de ședință le a uh, votat în bloc deși nu uh, corespundeau punctului din regulament de a fi similitudini între amendamente. așadar intrați ați primit un pachet controversat. știu că finlanda în consiliu a votat pentru acest pachet. nu vă veți putea îndeplini Uh, ceea ce a uh, spus și anume reducerea emisiilor dacă vom păstra întoarcerea camioanelor goale dacă se va merge în gol cum veți, ce veți face pe acest pachet sunt foarte interesată de acest lucru. mulțumesc. Mulțumesc, doamna Milazo. Domnule Milazo, aveți cuvântul. Grație, președinte, grație, ministre. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnilor ministru. Uh, eu vin din Sicilia, care se află în coridorul uh, mediteranean. Printre elementele prioritare din programul pentru investiții nu se găsește și o menționare a insulei, a Siciliei în particular. În cursul negocierilor ar trebui să se includă un capitol dedicat acestora pentru a obține finanțarea necesară pentru a uh, umple această lacună din uh, rețelele europene. Aș vrea să întreb dacă președinția finlandeză își propune să continue negocierile și să promoveze punerea în aplicare a regulamentului care instituie mecanismul de conectare a Europei. Coridorul la care vorbeam uh, este un, un coridor eminamente mediteranean. Însă pentru uh, durabilitatea sa e nevoie de conectarea cu restul Europei. Și asta se poate face printr-o uh, uh, conectare a infrastructurilor efectivă. Acesta ar putea să aibă un impact asupra locurilor de muncă, asupra turismului, asupra economiei în general, dar mai ales asupra mediului și ne așteptăm un angajament clar din partea președinției și concret din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnule Liri, aveți cuvântul. Én a bizottság azon alelnöke vagyok. Volt. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, vicepreședinte al acestei comisii competent pentru domeniul turismului. Am um, ocupat același post și în mandatul anterior. Înțeleg cât de complicat este să ne ocupăm atât de multe subiecte în același timp. Cunosc asta de când eram uh, secretar de stat. Însă, în același timp, am impresia că ceva lipsește. Întâlnirea de astăzi din această comisie mi se pare că s-a derulat în așa fel încât turismul uh, a fost trecut cu vederea. Avem în, alături de noi trei, patru foști miniștri de turism care se află aici în această comisie pentru că vor să promoveze importanța turismului. În Europa nu avem atât de multe sarcini legislative în domeniul turismului, însă dacă nu suntem atenți și dacă nu promovăm transportul de persoane, atunci ne vom lovi de numeroase probleme, pentru că uh, fără turism și fără măsuri care să promoveze cer scuze, fără să promoveze turismul, atunci această arhitectură se va prăbuși. Există, de fapt, mult mai multe probleme decât uh, posibilități în acest sector. am să adresez o scrisoare mai lungă către dumneavoastră, doamnă președinte. Vă rog, luați sub lupă președinție, ă, propunerile noastre. Este foarte important ca în CFM să se prevadă un buget propriu pentru turism. Doamnă Meț, aveți cuvântul pentru un minut și jumătate. La prezident. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici, domnul ministru. Aș dori să vă întreb cum credeți că puteți îmbunătăți corespondența între orașele din Europa, mai ales dacă ne uităm la alte state. Dacă plecăm la, de la Tokyo la Osaka, în Japonia, ajungem în două ore, fără să schimbăm, fără să avem vreo complicație. Dacă plec la Luxemburg și vreau să mă duc la Berlin, cam aceeași distanță, să spun, am 9 ore de mers, trebuie să schimb de 3 ori trenul. Deci, cum vă gândiți, ce vreți să faceți ca să sporiți uh, uh, trenurile cu viteză mare, ca să avem uh, o corespondență mai bună. Îmi pare rău că iau din nou exemplul acesta cu Luxemburg, dar ca să ajung um, în, la Bruxelles îmi ia trei ore. E frumoasă Belgia, îmi place să trec prin sătuce, dar totuși nu e normal să dureze atât și aș dori să vă întreb dacă nu am putea ca odinioară să avem trenuri de noapte, că erau foarte drăguțe. Aproape că nu mai există. Ce intenții aveți ca să promovați din nou trenurile de noapte? noapte. Și o mică întrebare care pentru mine e foarte importantă. Ce vă gândiți să faceți se referă și la transport și la turism, astfel încât toate gările, toate trenurile și toate infrastructurile din gări să fie cu adevărat accesibile pentru toate persoanele și cele cu nevoi specifice, ca să nu trebuiască de fiecare dată să cerem o cheie specială ca să mergem la toaletă, pentru că dacă ne gândim că uh, multe state, dacă nu toate statele au semnat uh, Convenția ONU pentru persoanele cu disabilități, dar nu s-a ratificat și nu avem în continuare uh, gări cu accesibilitate, trebuie să anunțăm din timp când avem nevoi specifice, nu, mă, nu mă refer doar la persoanele în cărucior cu rotile, dar și la cele nevăzătoare. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Doamna Bilbao, am văzut că așteptați, iată a venit și rândul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Scuze, a trebuit să lipsesc uh, tocmai pentru că am prezentat uh, uh, un program într-o conferință de presă, un, un program de turism care este legat de Erasmus Plus și care de asemenea uh, este vorba de un, pro- un program de turism inclusiv împreună cu două fundații care o să uh, uh, includă persoane cu diferite um, uh, disabilități. Aș dori să spun că, sigur, transportul uh, uh, este pe mâinile unei femei în Finlanda, e o veste bună. Oricum, mi-a plăcut intervenția dumneavoastră, domnul ministru, când ați spus că trebuie în această eră nouă să uh, fim îndrăznești și persoanele să se afle în centrul politicilor de transport și de turism și că trebuie să avem rezultate concrete care să ducă la bunăstare și la prosperitate pentru oameni, dar sigur cu o dimensiune sustenabilă. Și aș dori să vă întreb cu privire la pachetul uh, mobilitate. Sigur, ați vorbit mult despre acesta și dacă am înțeles uh, foarte, uh, ați fost foarte clar, ați spus că vreți să mergeți mai departe cu poziția pe care a adoptat-o, pe care a adoptat-o um, Parlamentul. Aș dori să știu care este perspectiva noastră în ceea ce privește transportul combinat. Uh, avem uh, un dosar deschis pe care trebuie să-l discutăm, apoi uh, vehiculele închiriate în pachetul mobilitate și de asemenea raportul informativ cu privire la um, uh, documentele electronice pentru transportul de mărfuri și de asemenea un alt dosar, cel legat de orare Consiliul nu a votat opoziție, însă Parlamentul a votat să se termine cu schimbările bianuale ale orarelor. Aș dori să uh, știu care este perspectiva dumneavoastră și, de asemenea, Vorbim mult despre schimbările climatice, obiectivele pentru industrie, dar când vorbim despre multimodalitate, aș dori să vă întreb dacă veți stimula, dacă veți implica statele membre astfel încât în sfârșit, definitiv, să putem să construim proiecte prioritare europene. Pentru că fără construirea acestora, care se confruntă cu multe obstacole din partea statelor membre, nu o să ne îndeplinim o parte din obiectivele pe care vi le-ați propus. Mulțumesc foarte mult, aș vrea să știu care este opinia noastră. Mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Eu când zic un minut și jumătate, nu înseamnă 2 minute 50. Doamnă ministru, ați văzut că sunt multe întrebări legate de acest pachet, uh, celebru pachet mobilitate. Nu o să vă fac un istoric al acestui pachet în comisia noastră, însă scopul este acela că la încheierea acestuia trebuie ca cei care lucrează în sectorul transportului uh, rutier să nu fie cetățeni de mâna a doua, să aibă condiții demne de muncă și să fie respectate drepturile lor. Deci ce vrem să facem este să avem demnitate. Nu se mai lucrează în 2019 ca la începutul secolului. Deci, și cu ambii piloni și uh, dimensiunea socială care să fie respectată și dimensiunea ecologică, de mediu. Pentru că, sigur, ambele trebuie să fie tratate. Un al doilea lucru important este să ne asigurăm că mâine toate abuzurile acestea din sectorul uh, rutier să nu mai existe. Este o dorință așadar de a respecta și IMM-urile, dar și de a reactiva uh, sloganul pentru muncă egală, salarii egale. Și încă un lucru legat de acest pachet uh, mobilitate. O știți cu toții, cei, mai ales cei care au mai fost și înainte în Parlament, au durat mult negocierile. Aproape 2 ani. Și vă spun din capul locului că nu o să mă mai, uh, mai stau încă 2 ani să negociem pachetul acesta. Președinția finlandeză va trebui și ea să accelereze negocierile. Încă un lucru. În ceea ce privește problema climatică, mi-ar plăcea foarte mult și sper ca președinția finlandeză să ne dea o ambiție, un obiectiv de atins Trebuie ca foaia de parcurs să demareze de îndată. De ce? Pentru că avem 10 ani pentru a um, înclina din nou curba uh, temperaturilor și sectorul transportului trebuie să facă mai multe eforturi decât altele. Și în această comisie, când vă ascult, aveți dreptate, există niște provocări foarte mari, pentru că uh, avem problema aceasta, izolării anumitor regiuni Apoi uh, trenurile de noapte, de care nu se mai vorbesc, deși sunt proiecte pilot extraordinare în anumite state. De asemenea, domnul Ashley a vorbit despre neutralitatea din punct de vedere al carbonului. Cum ajungem acolo? Care este foaia de parcurs? Și de asemenea a mai adresat cineva o întrebare foarte importantă cu privire la transportul maritim. Croazierele turismul acesta din ce în ce mai amplu, nu mai vorbim de pacheboturi, sunt adevărate orașe plutitoare care nu respectă nici populația locală, cum a spus și doamna Rodriguez, nici uh, partea aceasta de uh, gaze de efecte de seră, al căror consum este din ce în ce mai mare. Avem uh, nevoie de cineva care să ne indice tempoul, ritmul, astfel încât uh, cetățenii să știe și ei ce facem la partea climatică, la partea socială și cum să ne ajute instrumentele tehnologice. Vă dau cuvântul, aveți 10 minute. Kiitoksia oikein paljon erinomaisista kysymyksistä. Mulțumesc foarte mult pentru aceste excelente întrebări. Vă mulțumesc pentru toate observațiile dumneavoastră de care vom ține cont în timpul acestei președinții. Obiectivul nostru este acela de a continua cooperarea cu Parlamentul. A fost o adevărată plăcere să putem uh, fi astăzi alături de dumneavoastră Vom continua cu mare plăcere dezbaterea referitor la toate aceste întrebări. S-a spus că Finlanda este o țară cu abordare pragmatică, o țară tehnică de dreptul. Pentru că avem atât de mulți ingineri, lucru care cu siguranță s-a reflectat în discursul nostru. În plus, punem uh, și toate sentimentele noastre în uh, aceste, în aceste ambiții. S-a vorbit de pachetul de mobilitate. Suntem mulțumiți de faptul că în mare parte acest pachet e gata să intre uh, în trilog. Vom începe negocierile referitor la cele poziții la acel aspecte un, referitor la care există deja o poziție la Consiliu și în Parlament. Așteptăm mandatul oficial pentru trilog. Înțelegem că Parlamentul și Consiliul au uh, puncte divergente de opinie și va presupune un efort considerabil uh, acela de a ajunge la un uh, punct de vedere comun. Fiecare stat membru are în plus uh, caracteristicile sale specifice în ceea ce privește pilonul social și de mediu. Olivier, Deli, Liberaschi, doamna Grapini, cu toții au întrebat referitor la acest subiect. Înțeleg foarte bine că acest pilon social și de piață e strâns legat de multe sensibilități pe care le cunosc foarte bine. Vom asculta toate părțile implicate, vom aborda treptat pachetul și vom trece la etapa negocierilor, țin, ținând cont de ponderea care trebuie acordată punctelor specifice din acest pachet. A fost o întrebare și referitoare la TNT inteligente. Ideea e să ajungem la abordare generală la Consiliu. pentru că în acest fel să putem începe dezbaterea cu Parlamentul. Doamna Deșanso și Micocenska au, spus o întrebare, au pus o întrebare referitoare la transportul maritim și la navele de croazieră. E clar, trebuie luate măsuri imediate pentru a reduce emisiile în acest sector. Avem la dispoziție mai multe instrumente, de pildă, noile tehnologii, digitalizarea, automatizarea, toate aceste aspecte trebuie folosite pentru a reduce emisiile în sectorul maritim. Este foarte important ca obiectivele de reducere a emisiilor de carbon să fie uniforme la nivel mondial pentru a putea reduce în realitate emisiile. Am primit întrebări și referitoare la drepturile pasagerilor uh, în sectorul feroviar. Știu că Parlamentul are deja o poziție în acest sens. Este un subiect deosebit de important, după cum spuneam mai devreme. Obiectivul Finlandei este acela de a ajunge la o abordare generală la Consiliul uh, de Transporturi din luna decembrie. Este important să găsim o soluție la această problemă a drepturilor pasagerilor cât și în ceea ce privește obligațiile operatorilor din sectorul feroviar. Supravegherea transportului combinat și aici am primit o întrebare. Noi suntem gata să continuăm dezbaterea cu dumneavoastră pe baza acestei propuneri a transportului combinat calendarul și posibilitățile de dezbatere vor depinde de felul în care vor progresa negocierile în uh, cooperare cu Organizația Maritimă Internațională, cooperare, am cerut cu Organizația Maritimă Internațională și Politica Maritimă au uh, făcut obiectul unor întrebări, cât și uh, insulele. Transportul maritim este un subiect important pentru Finlanda. Uh, pentru că este um, un element important al politicii de transport, e clar, trebuie să ne concentrăm pe uh, evoluția viitoare a transportului maritim, de pildă dezvoltarea automatizării în sector. S-a pus o întrebare referitoare și la cadrul financiar multianual și la includerea turismului în acest uh, cadru. Uh, după cum spuneam, Finlanda dorește să ajungă la un acord înainte de finele acestui an. Bineînțeles, totul depinde de găsirea unui acord în aceste dezbateri. În ceea ce privește tot ce ține de cadrul financiar multianual, nu am să iau, nu am să adopt o poziție deocamdată. Rețelele TNT sunt un element important pentru funcționarea pieței interne. Doamna Pinero pune o întrebare referitor la drepturile pasagerilor de trafic aerian. Avem o propunere, poziția Parlamentului știm că e gata de multă vreme, Finlanda dorește să organizeze o dezbatere la nivelul grupului de experți pentru a vedea cum se poate dezvolta legislația necesară. Pe 20 septembrie vom organiza un Consiliu de Transporturi care se va concentra doar pe subiectul schimbărilor climatice. E clar că acestea reprezintă numeroase provocări pentru sectorul transporturilor, dar în același timp oferă anumite șanse. Putem uh, reduce emisiile din sectorul uh, transporturilor. E un subiect pe care îl vom dezbate cu certitudine la Consiliu. Acum, uh, am primit o întrebare referitoare la cooperarea cu țările din, uh, care dețin președinția rotativă. Noi cooperăm cu celelalte țări care urmează la președinție, bineînțeles, pentru a asigura continuitatea um, eforturilor la Consiliu, e clar. Vorbeam de transportul feroviar, de conexiunile durabile, lucru foarte important, mai ales în ceea ce privește călătoriile pe scurtă durată, cu trenul, se înregistrează o fragmentare deosebită în uh, rețeaua de trafic feroviar, iată de ce este important să sprijinim dezvoltarea acesteia. Doamna Bilbao Barandica a pus o întrebare referitoare la schimbarea de oră, trecerea la ora de vară. Deocamdată uh, statele membre nu și-au uh, stabilit o poziție aici. Comisia era cea care trebuia să facă un studiu de impact înainte de a adopta o poziție clară. Noi colaborăm cu statele membre și obiectivul președinției noastre este aceea de, acela de a contura o a Consiliului aici, la acest capitol. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Culmuni pentru a răspunde la cele întrebări care țin de mandatul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru toate întrebările și observațiile făcute. În ce privește turismul, domnule Chanton a dus în discuție subiectul uh, croazielelor, navelor de croazieră și chestiunile aferente de mediu. În 2014, într-o comunicare a Comisiei, se vorbea de strategia europeană pentru a crea locuri de muncă în mod durabil în acest sector. S-a publicat și un raport uh, de punere în aplicare, publicat ulterior. Um, acum trebuie să vedem uh, cum sunt puse în aplicare toate aceste aspecte, lucru care însă îi va reveni țării care va uh, prelua președinția de anul viitor. E clar um, că din punct de vedere de mediu, um, subiectul navelor de croaziere este foarte important, dar acestea sunt legate și de politica industrială, de dezvoltarea durabilă, de ocuparea forței de muncă, puncte care se regăsesc în programul nostru um, al președinției. Pe teritoriul său, Europa are fabricați, fab, producători de vârf de nave de croazieră. Este important așadar să um, dăm atenția cuvenită a acestui subiect. În continuare, au existat întrebări referitoare la eliminarea obstacolelor pentru persoanele cu dezabilități. E un subiect uh, pe care îl vom discuta. Încurajăm statele membre să promoveze servicii turistice accesibile care să țină cont de nevoile acestor persoane. Vom oferi îndrumări întreprinderilor din sector pentru a integra în cel mai bun mod posibil necesitățile acestor persoane. Digitalizarea sectorului, vorbeam și de acest capitol, foarte important de altfel când vine vorba de eliminarea barierelor care pot uh, exista. Prin digitalizare se încearcă eliminarea obstacolelor de natură fizică de care se lovesc oamenii în viața de zi cu zi. Doamna Pineiro a pus o întrebare referitoare la economia solidară sau a platformelor precum Airbnb. Acest tip de model economic uh, exercită o influență considerabilă în uh, economie, mai ales în ceea ce privește șederile de scurtă durată. Toate acestea au un impact asupra pieței interne și dezbaterile noastre vor ține cont uh, de acest lucru. Vom dezbate și referitor la schimbările provocate de digitalizare, însă aceste lucruri țin de domeniul Ministerului Muncii. În ce privește reducerea emisiilor și cum poate contribui turismul la atingerea acestor obiective, trebuie să ne gândim un pic la acest capitol. Digitalizarea poate părea ceva abstract, însă dacă ne gândim de pildă la reciclat sau la posibilitatea de a oferi servicii eficace în sectorul turismului, constatăm că digitalizarea poate juca un rol important în promovarea acestor servicii, de pildă în dezvoltarea lor și la nivel local, de pildă pentru a promova turismul local. Agenda de dezvoltare durabilă reprezintă un element cheie al președinției noastre. Durabilitatea, emisiile zero de carbon, toate acestea sunt uh, puncte de mare importanță pentru noi. Vorbeam de tranziția cu președinția croată. E clar că operăm cu Croația în ceea ce privește promovarea economiei durabile. Noi avem o serie de priorități, printre care digitalizarea și Croația va hotărâ singură care va, vor fi prioritățile președinției sale odată ce va prelua președinția. Încă o dată aș vrea să le mulțumesc tuturor acelora care au uh, adresat întrebări și au formulat observații Domnul uh, O'Reilly spunea că ne va trimite, domnul Ohelim, îmi cer scuze, spunea că va trimite o, card, o scrisoare um, pe care o așteptăm cu mare interes pentru a dezbate viitorul politicii de turism. Este foarte important, într-adevăr, să ținem cont de ce înseamnă turismul pentru IMM-uri. Este un subiect foarte important pentru că sectorul turismului uh, reunește multe întreprinderi. La grupurile de lucru pentru turism vom organiza o întâlnire cu directorii uh, din sectorul turismului și un uh, forum pentru turism la Helsinki în octombrie. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările dumneavoastră încă o dată, vă sunt recunoscătoare pentru invitație Vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră și sper să putem coopera și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor ministru. Uh, vreau să felicit președinția finlandeză pentru că, pentru că pune pe primul loc uh, prioritățile de mediu. Noi aici, în această sală, suntem uh, la răcoare, liniștiți, însă când ieșim din Parlament ne lovim de 40 de grade. Și dacă nu facem nimic, temperaturile vor crește și mai mult. Cu alte cuvinte, purtăm cu toții o răspundere. Tinerii ne cer acest lucru și nu vrem să îi privăm pe tineri de viitorul lor. Avem nevoie de o planetă curată, dar una unde să se poată respira. Și când spun unde să se poată respira, mă gândesc mai ales aici la transport, la turism, o planetă unde să putem trăi bine. Și ați amintit aici subiectul datelor și că veți reveni și că ne veți explica cum stau lucrurile cu uh, domeniul digital, pentru că aici nu prea am intrat în amănunte. Datele aparțin cui? Cine sunt proprietarii datelor? Domnul Ertug amintea vehiculele autonome. Uh, Putem crea oare un directorat al datelor? Putem crea un obiectiv clar uh, aici? Spuneți că va trebui să lucrăm asupra datelor uh, concrete. Concret, de pildă, poate fi bugetul, situația insulelor, ce se întâmplă cu acestea, reconectarea teritoriilor care uneori uh, sunt izolate, dar mai ales uitate. Lucru inacceptabil. Trebuie de asemenea să revizuim cum stau lucrurile cu emisiile de gaze cu efect de seră. În plus, uh, să vedem uh, cum putem gestiona poluarea. Sper ca președinția dumneavoastră să poată arăta că vor exista doar soluții câștigătoare. Din acest punct de vedere, Aspectele economice sunt importante, dar nu numai, și deciziile politice pe care trebuie să uh, le uh, luăm. Doamnelor, a fost o adevărată plăcere să vă avem alături de noi la comisia noastră. Vom continua colaborarea în următoarele șase luni, vom fi alături de dumneavoastră și vom face astfel încât această um, acest program al președinției să fie unul care se va traduce în termeni practici într-un real succes. Încă o dată sunteți întotdeauna binevenite alături de noi. Cred că vă putem aplauda. Cred că merită aplauzele noastre. Un exercice, pas facile, en tout cas, je vous... Nu e un exercițiu deloc ușor, vă spun pe foarte curând. Ușa biroului meu e deschisă, nu 24 din 24, pentru că plec și eu în vacanță, dar pe foarte curând. Yeah, yeah. You send me an email. Mes chers collègues, la commission n'est pas terminée. Dragi colegi, activitatea comisiei noastre nu se oprește aici, lucrările continuă. Je vais demander pour le point suivant. Pentru punctul următor, da, mi-am regăsit cioconelul. Monsieur Liri, vous voulez parler dehors? Cea dintre dumneavoastră care vor să stea la taclale, vă rog să părăsească sala. Vă invit așadar să uh, ieșiți uh, dacă vreți să continuați cu discuțiile. Noi, în schimb, continuăm cu activitatea comisiei, dacă îmi permiteți. S'il vous plaît! Vă rog, pentru ultima oară vă spun. Et nous continuons le point suivant. Trecem la punctul următor. Trecem la studiul referitor la transferul modal în transportul europene. Am aici, acum, plăcerea să am alături de mine pe cel care este răspunzător de acest studiu, domnul Enrico Pastori. Dumneavoastră nimeni altul ne veți prezenta acest studiu care a fost solicitat deja cu multă vreme în urmă. Aveți 12 minute fix la dispoziție pentru a ne ajuta să căpătăm o perspectivă de ansamblu asupra subiectului, după care vom continua discuția cu dumneavoastră. Aveți cuvântul, 12 minute. Hello, good morning everyone. Bună dimineața tuturor, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă prezint acest studiu interesant. El a fost realizat la sfârșitul, până la sfârșitul anului trecut, dar îmi face plăcere să vă prezint studiul în fața acestei comisii în acest nou Parlament European. Sper că va fi util pentru dezbaterile dumneavoastră următoare. Prezentarea mea va urma structura studiului, mai întâi o scurtă introducere, apoi contextul de politică, analiza datelor, pentru a înțelege mai bine care este situația de față în momentul prezent. Vom analiza și principalele rezultate ale transferului modal cu recomandări și barierele în calea acestuia și cu recomandări așa cum sunt ele prevăzute în studiu. Obiectivul este de a vă oferi comisiei dumneavoastră, desigur, dar și tuturor celorlalte părți interesate, o analiză la zi a progreselor înregistrate în direcția atingerii obiectivelor identificate atunci când document, Cartea Albă pentru Transporturi a fost publicată în 2011. Obiectivele acestea ridică o serie întreagă de provocări și iată, am să mă refer la ele în această intervenție. Ne vom concentra pe date și vom vedea ce progrese s-au realizat până acum. Să recapitulăm. Ce spunea Carta Albă din punctul de vedere al transferului modal? Mai întâi de toate vă reamintesc că acesta este unul dintre parametrii cheie ai strategiei care vizează decarbonizarea transporturilor. Ca este un instrument menit să ne permită atingerea acestui obiectiv al decarbonizării, care trebuie realizat și pentru asta un element cheie, un instrument cheie al procesului de atingere a acestui obiectiv îl reprezintă transferul modal. Unul dintre obiectivele pe care le-am analizat îl reprezintă transferarea a 30% din transporturile rutiere de marfă către uh, alte mm, moduri de transport, cum ar fi cel feroviar sau aerian, mai durabile dacă distanța transportului depășește 300 de kilometri din punctul de vedere al transportului de călători, obiectivele sunt mai generale, e și anume ca până în 2050 majoritatea călătorilor să, majoritatea călătorilor pentru uh, uh, persoane să se efectueze pe rețeaua feroviară prin încurajarea rețelelor feroviare de mare viteză până în 2050. There has been a lot of um, attention on this, a lot of S-a acordat o atenție deosebită acestui aspect cu inițiative din partea Comisiei și fonduri alocate pentru a permite realizarea obiectivelor. Și acum analizând datele. Cota de transfer modal pentru transportul de călători nu a registrat modificări majore, dacă ne uităm la ambele tipuri de transporturi, călător-marfă. Uh, uh, uh, dacă ne uităm peste datele care vizează ambele tipuri de transporturi, la o privire superficială nu s-a schimbat mare lucru. Dar dacă analizăm datele acestea la nivel național, dinamica se schimbă foarte mult. Și ar trebui să analizăm și un alt segment, pentru că dacă ne uităm peste transporturile de marfă, de exemplu, cu acel, acea limită de 300 de kilometri și ce depășește limita să treacă spre un alt mod de transport, o astfel de cerință, de exemplu pentru transportul feroviar, iată, în ultimii 10 ani, am constatat, dacă analizăm situația, o dinamică foarte puternică a modurilor combinate de transport. Prin urmare, datele globale reprezintă cumva o mediană a unor subtendințe, ca să zic așa. Cât privește transportul de călători, transportul feroviar de mare viteză s-a dovedit eficient în a îi determina pe călători să treacă de la un mod de transport la altul, de la transportul rutier, de exemplu, către cel feroviar. Trebuie să avem în vedere și transportul pe distanțe medii, dar și transportul urban, unde se pot uh, constata realizări foarte bune. Dacă avem în vedere proiectele viitoare, nu se văd cine știe ce mari modificări pentru viitor. Potrivit scenariilor Comisiei Europene, pentru 2014-2015, nu se constată acolo modificări uh, majore în transferul modal. Cât privește starea de fapt, interconectivitatea este un element foarte important atunci când analizăm posibilitatea transferării transportului de marfă de la drum la feroviar. Până la urmă, în Europa, această, acest transfer uh, modal urmează tendința cererii. Unde se înregistrează cerere, acolo se oferă și serviciile de acest tip. Însă rămânem în continuare în urmă față de ce ne propuseserăm inițial pentru transportul rutier, transportul feroviar, dar și transportul feroviar de mare viteză care necesită investiții foarte mari, ceea ce reprezintă probabil și unul dintre motivele pentru care dezvoltarea sa este mai scăzută decât ne-am fi așteptat. Unul dintre aspectele cheie atunci când analizăm atractivitatea, să zicem, a modului feroviar de transporturi, îl reprezintă interoperabilitatea, mai ales la nivel transfrontalier. transfrontalier. Din păcate, aceasta este încă mult în urmă, în ciuda eforturilor care s-au făcut până în prezent. Dar asta este situația. Sunt inițiative importante care ar trebui să producă rezultate, măcar pe termen mai lung. Și acum analizând și alte posibile motive pentru comportamentele diferite de pe piață, am analizat și anumite aspecte de reglementare, de exemplu, ă, tarifele percepute pentru diferitele moduri de transport. Avem aici o imagine de ansamblu uh, a statelor membre. Pentru transportul rutier și feroviar am uh, identificat o serie întreagă de criterii pentru uh, a percepe tarife, anumite tipuri de tarife. Și dacă ne uităm la nivel transsectorial, ar trebui să ne concentrăm pe zona urbană, unde activitatea în creștere a centrelor urbane atrage o cotă mai mare, o, o, o pondere mai mare a, a serviciilor pentru călători, a bunurilor pentru călători. Și aici cred că ar trebui întreprinse acțiuni mai dinamice și mai concentrate. Cât privește integrarea intermodală, aceasta s-ar putea îmbunătăți, desigur, sporind uh, calitatea infrastructurii și a mm, dimensiunile sale. De asemenea, prin dezvoltarea unor terminale multimodale, crescând deci interconectivitatea, dar trebuie îmbunătățită și tehnologia care stă la baza acestor activități. Și acum rezultatele, evaluarea și potențialul. Dacă ne uităm peste date, obiectivele stabilite în 2011 în Carta Albă nu sunt nici pe departe atinse. Asta însă și poate, fiindcă este prea devreme pentru a măsura efectele stabilirii acelor obiective. Disponibilitatea infrastructurii ar trebui să permită această trecere modală, dar aceasta nu s-a desăvârșit încă. Sigur, nu am ajuns nici până în 2030, nu suntem în 2030 pentru a vedea cum se comportă atingerea obiectivelor atunci. De asemenea, trebuie să ne gândim la zonele urbane unde uh, asistăm la un transfer modal destul de uh, Uh, semnificativ cu soluții de transport combinat. Mai uh, putem identifica un potențial mare pentru, uh, în, în ceea ce privește transportul feroviar de mare viteză pentru călători. Și aici dezvoltarea de politici, dar și dezvoltarea tehnologică vine în sprijinul transferului modal și încerc să mă limitez la 12 minute potrivit recomandărilor doamnei președinte. Cam Acestea sunt uh, barierele principale, e un subiect foarte important. Interoperabilitatea mai întâi, apoi aceleași condiții pentru toată lumea. Și asta este un obiectiv care încă nu s-a atins, s-au făcut eforturi, s-au studiat, s-au analizat costurile externe din partea Comisiei Europene, s-au făcut aceste eforturi, însă constatăm în continuare că costurile externe nu s-au internalizat de plin ar trebui să se întâmple acest lucru, este și unul dintre obiectivele comisiei. De asemenea, diferitele tipuri de impozitare a diferitelor moduri de transport la nivelul diferitelor state membre și acest lucru are un impact asupra transferului modal. Dar de asemenea lipsa infrastructurii, mai ales infra infrastructurii multimodale, terminalele multimodale, de asemenea lipsa standardelor adecvate o insuficientă dezvoltare a rețelelor feroviare de mare viteză, după cum spuneam, și mai sunt și alte probleme. În zonele urbane există o lipsă de coordonare între dezvoltarea infrastructurii de transporturi și cea um, urbanistică. care ar trebui dezvoltată în mod coerent și conjugat la nivelul municipalităților. La nivel tehnologic, schimbul de informații dintre operatori, partajarea informațiilor între operatori și între sectoare reprezintă un element cheie care ar putea duce la îmbunătățirea eficientei și competitivității în acest sector. Și acum vă prezint doar lista recomandărilor, dacă mai dați, dacă mai dați un minut. obiectivul politicii ar trebui să fie clar și ușor de măsurat. După cum spuneam la început, acel obiectiv de 300 de kilometri pentru transporturi de marfă, iată un uh, obiectiv care să poată fi măsurat. Nu avem însă date statistice comparabile și foarte greu de măsurat dacă obiectivul s-a îndeplinit sau nu în lipsa acestor date statistice. Am putea de asemenea stabili ținte diferențiate în funcție de tipul de transport. Transportul feroviar e un segment foarte important, dar trebuie făcută o distinție între transportul convențional, care e în scădere, inclusiv din cauza faptului că se transportă mai puține bunuri pe, prin acest transport modițional, și faptul că transporturile moderne ar trebui să crească consecvent, așa cum s-a întâmplat în ultimii, în ultimii ani. Deci, cum spuneam, o altă problemă o reprezintă condițiile egale pentru toată lumea. Trebuie să ne asigurăm că operatorii pot fi eficienți atunci când furnizează servicii și Trebuie să punem accentul pe acele părți din rețea care oferă mai mult potențial de transfer modal. Trebuie investit în terminalele multimodale, așa cum spuneam și mai devreme, și măsuri mai soft, dezvoltarea partajării informațiilor, dezvoltarea sectorului transporturilor fluviale, care este o verigă lipsă, și știu că se lucrează mult la asta, în special prin coridorul uh, transportului de marfă și, și pe cale feroviară și pe cale fluvială, Schimbul de informații în sectorul transporturilor de călători. Pentru că e foarte util să existe mai multe informații cu privire la posibilitățile existente de trecere de la un mod de transport la altul. Abel, uh, we have seen also the, the, the, the, the, the Sustainable Urban Mobility Plan as an instrument. De asemenea, dezvoltarea și promovarea de politici pentru favorizarea transportului modal și a unor soluții multimodale. Îmi cer iertare că m-am lungit așa de mult, dar atât am putut. pentru că studiul este lung și e greu să-l prezentăm doar în 12 minute. Mulțumesc pentru prezentare, tocmai de aceea și organizăm o dezbatere după prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc pentru această prezentare. Eu am citit studiul dumneavoastră și am multe semne de întrebare. Am multe întrebări. Nicăieri în studiul acesta, de exemplu, nu vorbiți de costurile externalizării. Cât de mult mai mult costă acum uh, faptul că se face transport rutier mai mult uh, față de dacă am avea mai mult transport feroviar. Apoi, raportul Curții de Conturi, care atrage atenția că este foarte scump transportul acesta de, uh, cu trenul de mare viteză. Și eu aici văd marea provocare a renovării în sectorul feroviar. Asta ne-ar permite cu adevărat intermodalitate. Să vedem cum rezolvăm această problemă. Deci, renovarea feroviară. Troisième question, je me de vous, euh, de vous. A treia chestiune. Da, a mai existat un obiectiv de a se avea în vedere, sigur nu era obligatoriu, dar cred că colegii noștri își doresc acest lucru, să ne gândim la ă, extinderea rețelei feroviare, pentru că e prea puțin e transport feroviar. extinderea rețelei feroviar, ă, feroviare ar permite crearea de locuri de muncă mai multe și ar crea și atingerea obiectivelor climatice legat de acele 30% procente. Apoi, Legat de asta, care ar fi mecanismul financiar pentru a pune în aplicare toate aceste lucruri? Pentru că ați auzit președinția finlandeză. Eurovinieta ar putea reprezenta un instrument de relansare a transporturilor feroviare. Deci, ne-ați putea spune în perspectivă, în mod concret, cât timp ar dura pentru a atinge aceste obiective. Astea au fost primele întrebări și ele vin din partea președintelui. Și acum dau cuvântul celor care vor să intervină. Doamna Thaler, vă rog. Două minute. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, mulțumesc pentru studiu. În calitatea mea de nou membru al Parlamentului European, să știți că o să-l trec pe lista lecturilor de vacanță. În numele PPE aș dori să adresez două întrebări Grupul nostru susține conceptul de mobilitate ca serviciu, ca atare am dori să vedem mai multă ambiție în promovarea sistemelor de informații cu privire la bilete integrate pentru a susține o mobilitate orientată spre viitor. Așadar, e nevoie de reglementări în acest domeniu. Ce sugestii ați avea? în acest sens. O a doua întrebare. Noi considerăm că integrarea și interconectivitatea, precum și interoperabilitatea modurilor de transporturi prin dezvoltarea de noi tehnologii sunt esențiale pentru modalități de transport eficiente. În acest context al unor ținte climatice de uh, ambițioase, cum am putea să uh, atingem aceste ținte într-un mod mai realist sau ce obiective ați sugera așa încât ele să fie mai uh, realiste, obiective uh, măsurabile, diferențiate și eficiente? Merci beaucoup. Monsieur Ertug, la parole. Mulțumesc foarte mult, domnul Ertug. Sau nu doreați să interveniți? Nu. Doamna Bilbao, vă rog. Microfon pentru doamna Bilbao, vă rog. Cu microfon, dacă se poate. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc pentru studiu și pentru prezentare. Nu am avut timp să examinez tot documentul. Dar aș dori să întreb care ar fi sugestiile Uh, invitatului nostru. În Cartea Albă se fixează multe obiective pe care nu le-am realizat. Se vorbește despre multimodalitate, interoperabilitate, transport combinat, transfer um, al um, mărfurilor către alte modalități, însă se vorbește puțin, chiar dacă vorbim despre schimbările climatice, despre construcția proiectelor prioritare europene, TNT. Da, costă mult. Dar nu este singura problemă. Problema este că, în conformitate cu ce se spune de către Curtea de Conturi, s-au cheltuit mulți bani, dar sistemul este ineficient, fragmentat și Comisia Europeană nu are instrumente ca să oblige statele membre să execute proiectele la termen. Ce înseamnă asta când vorbim despre internalizarea costurilor? ce nu se pomenește în niciun uh, raport este cât ne costă să avem proiecte prioritare europene care au început să fie construite, dar nu s-au finalizat. Și problema principală, inclusiv cu hărțile pe care le-am examinat aici, este că marea, în marea parte a statelor problemele sunt exact în zonele transfrontaliere, unde sunt mai multe blocaje, unde Uh, emisiile de dioxid de carbon sunt cele mai ridicate și în plus transportul pe șosele a avut emisii crescute în ultima vreme. Ce putem să facem? Pentru că, sigur, e foarte interesant desenul cu toate rețelele rutiere la nivel european. E un fel de uh, sistem în care să avem conectivitate, să avem și o, un ticketing, o bilete care să fie corespunzătoare, să plec eu de la mine de acasă până la Berlin cu un singur bilet să ajung direct. Dar nu putem să facem nici reducerea de emisii, nici să ne înlăturim blocajele pentru că nu avem aceste uh, avantaje, asta din cauza clientelismului din statele membre când e vorba de executarea acestor proiecte. Cum putem să ajutăm astfel încât să construim într-adevăr aceste proiecte. Mulțumesc! Bilbao. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Cuf, aveți cuvântul. Thank you, um, Madam President. I, I, I think, uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că sunt foarte multe amănunte în raportul acesta pe care îl salut. Este o contribuție bună la discuțiile noastre. Mă surprinde că nu s-a pus un accent mai mare pe ceea ce aș numi eu călătoriile active, adică mersul pe jos și pe bicicletă. Cred că acestea au un potențial însemnat de a asigura transferul modal către mersul pe jos și pe bicicletă, mai ales în zonele urbane. Pe măsură ce uh, vedem că zonele urbanizate din Europeană sunt în creștere, E clar că trebuie să ne uităm la statisticile de transport în care se arată că avem o problemă foarte mare legată de automobilul personal, mai ales în um, orașe, nu doar când e vorba de emisii de carbon, dar și contribuția la calitatea aerului în zonele urbane și e foarte important să facem o legătură între călătoritul activ și sănătatea oamenilor, pentru că vedem că um, crește și obezitatea în mai multe state din Europa. Dacă subvenționăm um, uh, călătoritul activ pe mersul pe bicicletă și pe jos, ar putea să uh, aducă niște rezultate însemnate la reducerea, reducerea um, emisiilor de carbon pentru sănătatea omului și reducerea aglomerației. Și mi se pare că nu sunt suficiente trimiteri M-aș fi așteptat să existe acestea în raport. Salut, totuși, trimiterile legate la echilibrul între bărbați și femei în raport. Și s-a văzut că în ultimii ani s-a pus un accent din ce în ce mai mare pe călătoriile cu mai multe puncte, care adesea sunt. Um, um unde adesea femeile sunt cele care călătoresc. E foarte important să avem și trimiterea la uh, gen în acest raport. se menționează depășirea costurilor în uh, sectorul feroviar, însă n-am văzut un echivalent și pentru sectorul rutier. Deci m-ar interesa să știu dacă există astfel de statistici. În concluzie, estimată doamnă președinte, salut raportul, însă aș dori un accent mai mare pe călătoriile active. Nu văd nici mersul pe bicicletă, nici pe jos și cred că acesta ar trebui să fie în centrul dezbaterilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această reflexie pertinentă. Doamna Cuntura, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu aș dori să le mulțumesc autorilor studiului. Este foarte interesant. No, o remarc în concluziile dumneavoastră că există un fel de hegemonie a transportului rutier. dar aș vrea să mă refer la faptul că punctele de plecare pentru diferite state membre uh, care sunt diferite, de exemplu, în anumite state membre, uh, nivelul feroviar nu este foarte um, mare. Mă, refer aici și la Grecia, la Spania și la altele. Cum am putea să asigurăm uh, um, un amestec, un transport combinat și pentru pasageri și pentru mărfuri? ne vor trebui investiții însemnate în infrastructura de bază. V-ați uh, aplicat asupra acestor uh, sume? Ați făcut un studiu comparativ să evaluați dacă există alternative viabile, partea de transport combinat sau o penetrare mai mare a mașinilor electrice? Mulțumesc foarte mult, doamnă Contura. Doamna Grapini, aveți cuvânt. Mulțumesc foarte mult. Uh, vă mulțumesc, doamna președintă, că ați spus această dezbatere și ați cerut acest studiu pentru comisia noastră. Și eu vreau să felicit pe cei care au prezentat studiul. Sigur că este important mersul pe jos, mersul cu bicicleta, să nu uităm însă că transportul influențează economia și noi vorbim de o, uh, vrem o Europă competitivă în lumea globală. De aceea eu apreciez că a spus accent pe transporturile care afectează costurile economiei. Eu vin din mediul privat, știu ce înseamnă un cost în prețul produsului, am fost și ministru în țara mea, știu ce înseamnă costurile economice în transportul de mărfuri și, sigur, și în transportul de pasageri. Ce important este timpul pe care îl consum pentru a transporta mărfuri dintr un loc în altul sau uh, pasageri. De aceea vă apreciez. Întrebarea mea însă este cum valorificăm acest studiu? Pentru că, haideți să recunoaștem, în țările noastre facem tot felul de studii și când eram în guvern și după aceea studiile stau undeva într-un raft și nu le aplicăm esențial este cum valorificăm această muncă pentru că au muncit aici oameni mulți multe ore de muncă și <laughs> noi trebuie să vedem cui dăm acest studiu în brațele cui punem responsabilitatea de a atinge niște obiective de exemplu ați ă, explicat dumneavoastră că nu reușim să măsurăm un indicator extrem de important și anume acela ca pe distanța mai mare mai mică de trei sute de kilometri să trecem cu transportul rutier ă, pe cale ferată e foarte important dar acum când vorbim și fotografiem europa avem o fractură imensă în transportul pe cale ferată pentru că lipsește infrastructura ă, necesară pentru trenuri de mare viteză în multe state membre deci avem o împărțire o fragmentare a pieței interne datorită lipsei infrastructurii și de aceea rog foarte mult și pe președinta noastră, noi ca și comisie, pe dumneavoastră, să încercăm împreună cu comisia, cu comisarul care va fi pe transport, să vedem cum valorificăm studiile pe care noi le cerem, încât în etapa următoare, când facem analiză, să vedem că s-au îmbunătățit niște indicatori. Pentru că, până la urmă, acesta este scopul unui studiu, să rezulte niște măsuri pe care, după aceea, aplicate în practică, să ducă la uh, uh, indicatori îmbunătățiți. Vă mulțumesc! Uh, thanks for the study. Mulțumesc pentru studiu. Va fi o lectură interesantă pe perioada verii. Am o întrebare. Am văzut graficele pentru ultimii 20 de ani și modul în care a evoluat transportul și cumva transportul fluvial nu se folosește la potențialul maxim. Dacă ne uităm la, pe hartă, vedem că există o conectare de la Marea Neagră până în partea cealaltă a Europei. Mă întrebam așadar ce s-ar putea face pentru a folosi mai bine posibilitatea de a transporta uh, mărfuri pe Rin sau pe Dunăre. Uh, pentru că, până la urmă, transportul fluvial ar fi versiunea cea mai uh, ieftină. Nu costă la fel de mult ca celelalte și cred că ar contribui la competitivitatea Europei pe piața globală. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Domnul Beransen, îmi cer scuze că v-am uh, pronunțat greșit în numele anterior. mi-acceptați uh, scuzele. Toată lumea merită o a doua șansă, așa că dumneavoastră cu siguranță o meritați, uh, nicio problemă. Mulțumesc cercetătorilor pentru prezentarea subiectului. Cred că arată faptul că mai avem încă multe de făcut, mari provocări. Recomandările dumneavoastră menționează adesea transferul modal de la, uh, tra de la transportul rutier la cel feroviar. Uh, am, uh, avem uh, uh, conexiuni multe între țara mea, în țările de, de jos și Belgia, dar nu avem trenuri foarte rapide. De asemenea, care ar fi opțiunile um, pe de transport maritim și fluvial, pentru că există tot felul de evoluții în ceea ce privește motoarele electrice și pentru embarcațiuni. Și, de asemenea, Uh, există un uh, pilot uh, proiect, um, un, un proiect pilot pentru îmbunătățirea transportului pe apă și aș dori să știu care um, ar fi opinia dumneavoastră și ce ați constatat din cercetare. Mulțumesc. Domnul Ferreira, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să um, Mulțumesc uh, invitatului pentru prezentare. N-am avut ocazia să citesc întreg raportul deocamdată, însă uh, am avut ocazia să înțeleg ideile principale și aș avea două, trei întrebări. Însă, înainte de aceasta, aș dori să fac un fel de recomandare generală. Aceste studii sunt utile, sunt interesante, ne ajută în munca noastră și poate că ar fi bine să ne uităm la o practică pe care o aveam înainte și, și anume traducerea acestor studii în alte limbi să nu fie disponibile doar în una, două, poate trei limbi. Mi se părea că aveam o bună practică în acest sens și că ar fi o modalitate uh, bună de a promova multilingvismul și de a ne ajuta să ne facem și mai bine treaba. Ce apare în aceste recomandări este faptul că în ultimii ani a existat un fel de concentrare a finanțării și a investițiilor în uh, proiecte transnaționale. Fără să contest uh, valoarea acestora, este util totuși să ne uităm și la alte tipuri de proiecte, să ne uităm la mobilitate și la nivel național, regional, ba chiar local uneori. Ar fi o recomandare interesantă pe care să o luăm în considerare. Știm că toate programele pe care le discutăm și toate um, regulamentele privind fondurile structurale pe care le-am discutat, de fapt niciunul nu se îndrepta în această direcție, ba, din contră. Um, accentul a căzut în mod disproporționat, aș spune eu, pe mobilitatea transnațională și oamenii încă deja nu se mai uitau la ce mai e de făcut încă la nivel uh, național, regional, local. De exemplu, Fondul European pentru Dezvoltare Regională, acolo avem și niște recomandări importante în acest sens, dar care nu s-au uh, reflectat până la urmă în alocarea fondurilor structurale. Încă un lucru pe care aș dori să-l menționez este legat de ce credeți că s-ar putea face sau ce am putea să facem noi, ce de la Comisia pentru Transport, în elaborarea unor măsuri de pregătire sau um, a unor proiecte pilot, asta din punct de vedere al bugetului Uniunii Europene. Mie mi se pare că um, aici s-ar plăta foarte bine tipul acesta de proiecte. pentru că există idei de ce ar putea să devină proiecte pilot, de elaborarea unor noi linii bugetare, având în vedere că avem niște perspective destul de uh, Um, pesimistă, să spun, legate de Cartea Albă pentru Transport. Și atunci trebuie să căutăm alte căi de urmat și de schimba lucrurile. Pentru că dacă mergem pe calea obișnuită, business as usual, nu o să ne atingem um, obiectivele. Deci, întrebarea mea ar fi ce putem să facem astfel încât rezultatele uh, studiului să se transforme în proiecte pilot și în măsuri de pregătire pentru Uh, proiecte europene. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci îi dau cuvântul din nou domnului Pastori, care să răspundă la întrebările pe care le-ați adresat. A, domnule Newton, vă uitasem. Vă dau cuvântul. Uh, nu-i nimic, vă iert și eu. O întrebare generală. E un studiu foarte interesant, avem multe de făcut. Din cercetarea dumneavoastră, ce părere v-ați făcut cu privire la situația Europei vis-a-vis -vis de alte regiuni ale Unii? De exemplu, cum ne descurcăm uh, comparativ cu China, Statele Unite și așa mai departe? E o întrebare importantă, nu mai decât la un um, comentariu general. Mulțumesc. Domnule Pastori, Iată, aveți cam 10 minute ca să răspundeți la toate aceste întrebări. Încercați să fiți la obiect astfel încât să venim și noi cu niște idei legislative, pentru că acesta va fi raportul între studiile acestea și noi, să ne inspirăm concret pentru ca legislația care urmează să conțină tocmai uh, această dinamică pozitivă. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte interesante. Nu este ușor să răspund la uh, toate, dar voi uh, încerca, mai ales că subiectele sunt foarte diferite. Încep cu ultima, am putea eventual să începem așa la nivel global și apoi să ne aplecăm mai mult asupra aspectelor specifice. N-am făcut nicio comparație cu restul lumii în analiza noastră, însă dacă ne uităm la dezvoltarea infrastructurii, putem constata că în partea orientală a lumii, în China, dar și în alte state din zonă, dezvoltarea este mai rapidă în domeniul infrastructurii. Și sigur, se investește uh, aceste state investesc și în alte regiuni ale lumii pentru că doresc să îmbunătățească interconectivitatea teritoriilor. Dacă ne uităm la America de Nord, la Statele Unite, acolo situația, cum să-i spun, să spunem că există o dezvoltare din trecut, dar situația infrastructurii nu este la fel de bună cum este în lumea emergentă. Tot la dezvoltarea infrastructurii și conectarea în Asia. Cred că um, China este un exemplu bun pentru situația prezentă, însă în Europa lucrurile sunt puțin mai complexe. Noi ce am sugerat n-a fost să se regândească toate strategiile legate de dezvoltarea infrastructurii, ci am sugerat să se facă o prioritizare. Pentru că, da, bine, am investit și mai trebuie să mai investim și în viitor apropiat uh, foarte mulți bani pentru dezvoltarea de infrastructură și pentru completarea, pentru desăvârșirea infrastructurii, pentru că există niște verigi lipsă care trebuie să fie um, recuperate ca să existe o continuitate a rețelei. Însă, trebuie să facem o prioritizare, să intervenim acolo unde se concentrează și cererea. Deci nu e vorba neapărat de dezvoltarea zonelor transfrontaliere. Aceste zone transfrontaliere reprezintă un tip de investiții pe care statele membre nu le încurajează prea mult de aceea vrem să trimitem un impuls de la Uniunea Europeană, de aceea, de aceea ne-am concentrat mult pe aceste zone și aici probabil că trebuie să se mai facă încă uh, presiuni. Dacă vorbim de infrastructura feroviară, trebuie să discutăm uh, și despre posibilitatea de a reînui o parte din uh, căile ferate tradiționale, care au fost cam uitate în ultimii ani în anumite state membre. Discut aici de modelul um, de modelul trenurilor intercity din Germania care ar putea fi pus în aplicare în alte state membre. Pentru că în acest fel am economisit niște bani uh, când vine vorba de n-ar fi vorba de crearea practică a unor căi ferate complet noi pentru trenurile de mare viteză. Ar fi o posibilitate care merită să fie luată în calcul. Și în ultimul rând, în ceea ce privește infrastructura transportului uh, rutier, aceasta nu a intrat în uh, domeniul uh, analizat de studiu. Printre obiectivele cărții albe s-a numărat uh, triplarea rețelei uh, de mare viteză, iată de ce studiul se concentrează în mod deosebit asupra acestui element. Nu am analizat în schimb însă dezvoltarea transportului rutier. Dacă vorbim uh, de transferul modal, lucru de altfel uh, detaliat în studiu, uh, vorbim de infrastructură, vorbim de serviciu, unde funcționează operatorii și uh, vorbim de asemenea de aspectul de reglementare. Iată cele trei elemente care trebuie luate în calcul. Aspectul, uh, capitolul de reglementare este unde putem interveni și trebuie, bineînțeles, să ținem cont și de aspectele de mediu. După cum am afirmat în introducere, decarbonizarea este adevăratul obiectiv al transferului modal. Cu alte cuvinte, folosirea unor moduri de transport uh, mult mai ecologice, mai prietenoase cu mediul, fie că e vorba aici de transportul feroviar sau de uh, navigație care se numără printre uh, cele două moduri de transport cele mai ecologice, măsuri în continuare promovate de comisie pentru că în continuare sunt uh, valide. Se pare că de multe ori avem impresia că nimic nu se întâmplă, însă lucrurile nu stau așa. În transportul uh, naval să pare că s-a redus considerabil volumul de bunuri transportat, însă nu e adevărat, pentru că e vorba aici de pildă de transport, precum transportul de cărbun, care nu mai uh, există. Inovarea, precum electrificarea autovehiculelor, electrificarea navelor, cât și electrificarea în uh, sectorul aviației, promovarea de asemenea a unor moduri uh, alternative de transport în sectorul urban uh, sunt uh, pași în strategia de decarbonizare a transportului. Prin urmare, toate inițiativele um, în această privință pot fi de folos și, după părerea mea, ar trebui luate măsuri care să meargă pe acest făgaș. Dacă tot uh, s-a vorbit uh, de potențialul uh, căilor navigabile, ne putem uita de pildă la RIN, care e folosit la ora actuală um, intens. Există, bineînțeles, legături um, și cu schimbările climatice, pentru că uh, nivelul uh, fluviului în anumite perioade ale anului e scăzut, lucru care limitează caracterul navigabil. E clar, din experiența mea, de pildă, Dunărea nu poate fi, nu e navigabilă pe toată lungimea sa, dar există segmente unde Dunărea e navigabilă nu putem face o legătură directă din centrul Europei la Marea Neagră. Există posibilitatea însă de a parcurge tot acest traseu recurgând la o uh, îmbinare de, de mai multe moduri de transport. În ultimul rând, vorbați uh, și de integrarea serviciilor, de pildă de emiterea biletelor, să existe o schemă în acest sens. Un lucru care deja e analizat, deja se fac cercetări la acest capitol. Credem că informatica joacă un rol important uh, la acest capitol, dar nu este singurul atu. În primul rând, trebuie să venim cu soluții la nivelul transporturilor, pentru ca informația după aceea să poată facilita folosirea mijloacelor de transport. Să ne gândim uh, la informațiile disponibile pentru a crea soluții. Ne gândim nu numai la, la pasageri, dar ne gândim și la transportul de marfă. Am constatat că oferta există, întreprinderile și operatorii multimodali oferă servicii bune, eficace, însă de multe ori acestea nu corespund nevoilor sectorului privat care trebuie să își uh, transporte bunurile sau transportatorii uneori ignoră existența unor mijloace de transport alternative mai ecologice. Un alt aspect important pentru autoritatea de reglementare reprezintă condițiile echitabile. Am amintit acest lucru la un moment dat în prezentare. Eurovigneta, A fost cu siguranță o inițiativă legislativă îndelung dezbătută și pot să vă spun că încă nu se aplică. Prin urmare, dacă principiile eurovinietei sunt bine aplicate, atunci și condițiile ar fi mult mai echitabile decât la ora actuală. După cum spuneam în prezentarea mea, s-a realizat uh, un studiu în ce privește externalizarea costurilor interne, studiu care ar trebui să se traducă în măsuri concrete. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Pastori. Ne-ați uh, arătat foarte clar că ne așteaptă multă muncă, pentru că dacă nimeni nu se ridică uh, la înălțimea provocărilor uh, economice și climatice și să nu uităm că sectorul fluvial este unul din cele mai prost tratate. Statele membre nu investesc deloc în transportul fluvial, cu toate că este un transport important. Transporturile modale uh, joacă un rol cheie, mai ales în ceea ce privește ultimii kilometri de transport din punctul de vedere al logisticii. Cum pot uh, orașele de mâine să facă față acestei mari provocări uh, pe care o presupune transferul de mărfuri pe ultimii kilometri înainte de pătrunderea în oraș? Acești ultimi kilometri sunt cei care, din punct de vedere logistic, reprezintă adevărată problemă. Vă mulțumim, domnule, stu- domnule pastor, pentru studiul dumneavoastră. Pot să vă spun un lucru că uh, vom încerca să-l traducem în obiective clare, pentru că atâta timp când nu există obiective bine conturate, nu vom reuși niciodată. Obiectivul nostru este ca o, mm, comisia noastră să sufle în ceafa comisiei, practic, pentru ca în perioada următoare să avem o legislație la înălțime. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și cu siguranță veți mai fi invitat la comisia noastră pentru a prezenta viitoare studii. Dacă mai aveți întrebări punctuale referitoare la studiu, nu uh, ezitați să i trimiteți aceste întrebări punctuale domnului Pastori pentru a putea primi răspunsuri uh, clare. Nu am revenit uh, asupra metodologiei, pentru că și metodologia e de asemenea interesantă în ce privește realizarea studiului, pentru că ne permite să vedem ce se întâmplă în Franța, în Suedia, de pildă așadar pe o uh, suprafață destul de amplă. Important este să vedem uh, unde sunt bunele practici, ce nu merge și unde nu merge, să uh, facem astfel încât situația să se schimbe. Dragi colegi, am fost uh, mai iuți decât mă așteptam. Vă urez poftă bună și vom relua activitatea la ora 15. Ne așteaptă o mare audiere cu doamna comisar Bulci, care vine în această după-amiază să ne spună, într-un interval de altfel foarte redus, uh, care sunt uh, inițiativele cu caracter prioritar, care bilanțul activității dumneavoastră și ce lasă pentru viitoarea comisie. Vă mulțumesc, să suspendă ședința.